Bien, chers collègues, je sais bien que la neige est tombée sur... Euh, Bună dimineața, dragi colegi! Știu că a nins în această dimineață peste oraș, dar dincolo de aceste condiții meteorologice avem o agendă foarte încărcată, așa că vă propun să începem lucrările noastre. Punctul 1. Adoptarea ordinii de zi. În principiu, vi se propune ca punctul 11 referitor la liniile directoare pentru ocupare să fie tratată înainte de punctul 7. Nu se opune nimeni, deci astfel vom face. Punctul 2 de pe ordinea de zi. Comunicări din partea președintei. Vă rog să fiți atenți pentru că ședința noastră este transmisă pe internet, așa că vă rog să nu vă strâmbați la televizor. Punctul 3. Aprobarea procesului verbal a ședințelor noastre din 10 iulie, 6 septembrie și 17-18 septembrie. Dacă nu sunt obiecții, atunci, până la finalul ședinței, atunci aceste uh, procese verbale vor fi considerate a fi adoptate. Punctul 4. Dau cuvântul raportorului nostru, domnul Filip Boulon. E vorba de un aviz din partea comisiei noastre pentru Comisia DEVE referitor la teritoriile de peste mări ale Uniunii Europene, o decizie de asociere, e o propunere de decizie din partea Consiliului, asupra căreia raportorul în Comisia DEVE este domnul Patrice Tirolian. Și am ajuns în etapa în care examinăm acest raport. Vă rog, domnul raportor, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Așa cum ați spus, comisia noastră trebuie să prezinte un aviz pentru Comisia DV referitor la noua decizie de asociere a teritoriilor de peste mări, decizie care reprezintă o miză deosebit de importantă pentru aceste teritorii. Foarte pe scurt, pentru a vă aminti care sunt aceste teritorii, E vorba de insule care depind de patru state membre ale Uniunii Europene, Danemarca, Franța, țările de jos și Regatul Unit. Având în vedere situația geografică a acestor țări și având în vedere bogățiile lor naturale, este vorba despre ansamblul Uniunii Europene care este implicat în dezvoltarea lor durabilă. Și acest acord care există din 2001 trebuie să fie în momentul de față modificat având în vedere noile priorități europene și la nivel internațional și având în vedere și modul în care evoluează comerțul internațional. Și miza principală pentru aceste teritorii este ca societățile lor, economiile lor să se afle pe calea unei dezvoltări durabile pentru a-și crește competitivitatea și pentru a-și diminua gradul de vulnerabilitate, pentru a întări capacitatea lor de reacție la schimbările climatice în cooperare cu vecinilor printr-o integrare la nivel regional și mondial. Iar în acest cadru am vrut să pun un accent deosebit în ceea ce privește formarea profesională și crearea de locuri de muncă. Am depus 41 de amendamente pentru a cere ca aceste acțiuni să fie organizate pentru a promova respectarea normelor sociale prin parteneriate publice și private și trebuie să permitem acestor teritorii să-și întărească resursele lor umane pentru a, uh, pentru a le forma prin pregătire continuă și pentru a avea acces de asemenea și la microfinanțare. Accesul la noile tehnologii le va permite să stimuleze crearea de locuri de muncă și inovarea și cercetarea. Am vrut să introduc și un articol referitor la sănătatea la locul de muncă, vorba de articolul amendamentul 32, pentru a armoniza prevederile referitoare la sănătatea la locul muncii și pentru a avea o evaluare a riscurilor în materie de sănătate. Iată, aceasta este starea de spirit cu care abordez acest subiect și rămân la dispoziția tuturor raportorilor din umbră pentru a lucra împreună pe marginea acestui dosar. Vă mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc, urmează doamna Cliveti. Și Deocamdată cam atât. Doamna președinte, je suis euh, nommé... Euh, mulțumesc, doamna președinte. Sunt raportor din umbră pe marginea acestui raport și voi continua în limba română. De uh, shadow raportor desemnat de grupul uh, SND, uh, voi colabora, sper, în condiții foarte bune cu colegul nostru, domnul Filip Bular, și alături de acțiunile, de ideile pe care domnia sa deja le-a exprimat, vreau să spun că am formulat și eu un număr de 12 amendamente pentru moment, în care încerc să uh, explic necesitatea col colaborării între Uniune și aceste teritorii uh, în scopul uh, schimbului de bune practici pentru politicile active de pe piața forței de muncă și pentru a avea un uh, puternic dialog social, locuri de muncă la standarde ridicate și protecție socială. Uh, de asemenea, uh, putem colabora noi, Uniunea și aceste teritorii, uh, pentru a oferi un bun echilibru între securitate și flexibilitate pe piața forței de muncă printr-o punere în practică a principiilor uh, flexicurității și abordarea segmentării pieței forței de muncă prin oferirea unei protecții sociale adecvate pentru persoanele aflate pe piața muncii în perioade de tranziție sau cu contracte temporare. Uh, de muncă, precum și uh, colaborare în ceea ce privește investițiile în servicii, cum ar fi servicii de îngrijire a copiilor, um, care ar trebui să fie accesibile și de calitate, ceea ce ar contribui la promovarea egalității de gen și la asigurarea unui echilibru mai bun între viața privată și cea profesională și la reintegrarea pe piața forței de muncă. Vă mulțumesc! Est-ce qu'il y a d'autres... Mai sunt și alte solicitări de luare de cuvânt? Se pare că nu. Cineva din partea comisiei? Nu? Atunci, domnule Boulan, lucrurile stau bine, cel puțin deocamdată. Vom vedea cum vor evolua lucrurile pe viitor. Doriți să răspundeți la cele spuse de doamna Clivete? Nu, într-adevăr aveți dreptate. Uh, dosarul merge bine și nu pot decât să mă bucur încă de pe acum pentru această colaborare fructuoasă pe care o vom avea pe marginea acestui dosar. Foarte bine spune doamna președinte, astfel construim Europa. Putem depune amendamente până pe data de 14 ianuarie și vom examina aceste amendamente pe 14 ianuarie pentru a vedea dacă e nevoie de amendamente de compromis pe 23 ianuarie, eventual acestea ar putea fi discutate atunci și le vom vota a doua zi, ceea ce va permite Comisiei DEVE în momentul în care aceasta se va prezenta pe 18-19 februarie să țină seama pe deplin de observațiile noastre. Acum, ajungem la punctul 5 de pe ordinea de zi. Dau cuvântul doamnei McIntyre pentru proiectul său de aviz referitor la guvernanța pieței unice. E vorba de un aviz pentru Comisia IMCO în cadrul unui raport de inițiativă ce va fi redactat de către domnul Andreas Schwab. Și, doamna raportor, aveți cuvântul. Thank you, Madam President. Um... Mulțumesc, doamnă președinte. Am avut uh, posibilitatea de a pregăti un text pentru Comisia pentru Ocupare și cu toții am considerat că e important ca ideile comisiei noastre să fie transmise la um, Comisia IMCO. În avizele mele precedente am concentrat întotdeauna pe ajutarea IMM-urilor pentru a crea locuri de muncă. Și de această dată spunem uh, în avizul nostru că piața unică oferă posibilități mari, posibilități bune, mai ales întreprinderilor mici și mijlocii, dacă le ajutăm uh, prin uh, textul întreprinderilor consolidate, Uh, sau spunând că mobilitatea trebuie să fie îmbunătățită în Uniunea Europeană, simplificând procedurile. Și um, sublinind recunoașterea calificărilor profesionale. Lucrăm uh, într-un program foarte strâns, termenele sunt foarte apropiate, nu la solicitarea mea, uh, dar uh, adevărul este că textul uh, se lucrează pe text numai în engleză, așa că dacă raportorii din umbră doresc să depună amendamente, uh, vom colabora cu plăcere ca să um, obținem un aviz care să poată fi sprijinit de toată lumea și pentru a exprima punctele de vedere ale întregii comisie în mod constructiv. Vă mulțumesc. Domnul Sirca are cuvântul. Gracias, señora presidenta. Eh, Mulțumesc, doamna președinte. În numele colegului meu Cociolino, aș vrea să-mi exprim acordul față de raportul acesta. Însă avem totuși o mică problemă, care pare mică la prima vedere, dar care este deosebit de importantă, și anume că la aliniatul 8 avem acolo dificultăți pentru a urma acea linie de gândire în momentul în care se cere eliminarea unor exigențe, a, unor, unei legislații pentru desăvârșirea pieței interne, acele exigențe legislative. E bine, acest lucru, în general, și aici nu e vorba de o declarație de intenții, va merge mână în mână cu anumite solicitări din partea anumitor grupuri politice din uh, Parlament pentru a cere o limitare a aplicării legislației, mai ales uh, legislația referitoare la igienă și securitate la locul de muncă, cu pretextul că avem o criză pe brațe și că avem o situație dificilă și... E bine, eu cred că ar trebui ca noi, comisia noastră, să menținem această legislație și să fim conștienți de faptul că suntem responsabili în acest Parlament pentru a cere că aceste norme de securitate, de protecție a lucrătorilor, trebuie să să fie în continuare în vigoare, pentru că e vorba de demnitate la locul de muncă și acesta trebuie să continuă să existe. Aceasta este poziția noastră. Și dacă exprimăm astfel o astfel de, de uh, stare de spirit prin acest uh, aliniat, atunci uh, Uh, nu știu dacă transmitem semnalul cel mai bun, pentru că, de fapt, această legislație nu e prea bogată, nu e chiar atât de stufoasă. Și putem spune că în acest domeniu există o directivă cadru și mai există și câteva norme, dar norme minime. Și acestea nu pot face obiectul vreunei negocieri. De aceea cred eu că aici ne confruntăm cu o problemă deosebit de importantă pentru acest aliniat număr, numărul 8. Și de aceea aș vrea eu să vedem cum putem discuta uh, pentru a uh, elimina această cerere de ștergere a legislației din text. Mai există alte solicitări de intervenții? Domnul Cozan. Căsănăm, uh, răvidle. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt, după cum s-a spus deja, nu avem mult timp la dispoziție pentru a pregăti avizul și termenul pentru depunerea amendamentelor este de doar o săptămână. Eu sunt raportor din umbră pentru grupul PPE. Ieri uh, am uh, citit textul și doresc să o felicit pe doamna reportor pentru că, în ciuda um, timpului foarte scurt, Avizul este concis, condensat și totuși reușește să atingă multe aspecte. Doresc să spun că dacă grupul PPE depune amendamente, aș dori să ajungem um, la un acord, la compromisuri cu ceilalți raportori și cu doamna raportor pentru aviz, pentru ca avizul nostru să fie cât mai reprezentativ pentru comisie. Mulțumesc! Foarte bine! Mai dorește cineva să ia cuvântul? Reprezentantul Comisiei Europene este în sală, dorește să intervină? Nu. Doamna raportor, doriți să mai adăugați ceva? Nu? Nu e nevoie? Atunci amendamentele doar în engleză pot fi depuse până pe 11 decembrie, ora 12. Vom examina amendamentele pe 18 decembrie, tot în engleză, și vom examina eventualele amendamente. Nu, examinăm amendamentele pe 14 și le și votăm în aceeași zi, pentru că Comisia IMCO să țină cont de uh, avizul nostru la votul său de pe 23 și 24 ianuarie. Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi, pentru care, după cum știți, trebuie să vă prezint acest punct, uh, trebuie să vă prezint la solicitarea coordonatorilor un proiect de întrebare orală și de o rezoluție în legătură cu garanția pentru tineret. După cum știți, Comisia Europeană a propus uh, ieri din partea comisarului Andor o garanție pentru tineret, o propunere a colegiului de comisari care este practic o invitație adresată statelor membre să folosească pe cât posibil Fondul Social European pentru a propune uh, aceste garanții pentru tineret, un mecanism descentralizat care respectă principiul subsidiarității, deci nu este un mecanism european. Și în paralel trebuie să notăm faptul că um, în cadrul, exam... în cadrul evaluării sale anuale a creșterii economice, Comisia Europeană a observat că această garanție pentru tineret poate să facă parte din um, lucrurile monitorizate de comisie în cadrul planurilor naționale de reformă și uh, uh, pactul de stabilitate și convergență ale statelor și se facă referire deci la această garanție în uh, recomandările specifice. Proiectul de întrebare orală și de rezoluție informații pe care le aveți uh, în fața dumneavoastră se referă la lucrările noastre sub responsabilitatea raportorului desemnat de noi în cadrul unui uh, raport de inițiativă și în asociere cu o altă comisie și dacă vom putea dorim să um, există o vizibilitate a punctului de vedere a Parlamentului European înainte ca um, Comisia de Resort din Parlament să se pronunțe în legătură cu această propunere a Comisiei Europene în februarie. Uh, avem uh, textul uh, comisiei. Eu aș dori să vă propun încă de pe acum <laughs> ca în cadrul dispozitivului rezoluției să adăugăm eventual un aliniat sau două în legătură cu ce a spus comisia. Pentru că cele mai importante elemente sunt cele pe care le-am menționat. E vorba de Fondul Social European și recomandările specifice pe țări. Nu sunt uh, idei extraordinare, dar astea sunt cele pe care le avem și dacă trebuie să le acceptăm, trebuie să spunem ceva în sensul următor. Considerăm că dacă statele membre acceptă această recomandare, Vă spun, nu am redactat încă textul, dar cred că trebuie să spunem ceva de genul. Statele membre trebuie să aibă o strategie coerentă, să permită o participare a fondurilor, Fondului Social European uh, în proporție 25% în politicile de coeziune și să țină cont de acest lucru în cadrul financiar plurianuar, să se prevadă, deci, uh, finanțare pentru acest um, această nouă uh, nou obiectiv al Fondului Social European. Și, pe de altă parte, trebuie să spunem că e important pentru noi uh, ca Comisia Europeană să integreze această dimensiune în uh, recomandările sale specifice adresate statelor membre. Știu că obiectivul acestei rezoluții nu este uh, să mm, uh, vorbim acum despre tot ce vom face în viitor, dar dacă dorim să facem ceva util, trebuie să transmitem acest mesaj înainte de Consiliul EPSCO și uh, Ehm, de aceea nu putem să nu menționăm aceste două elemente pe care vă propun să le adăugăm, cerându-mi scuze că nu v-am făcut încă o propunere de text. Doamna Moran Chartier, vă dau cuvântul, apoi dau cuvântul domnului Christensen. Doamna Moran Chartier, Înainte de a vă da cuvântul, doresc să vă propun că în momentul în care deschidem um, trialogul acesta după masă în legătură cu Fondul Social European, fără a complica și mai mult lucrurile, să integrăm acest punct, acest nou aspect uh, în uh, cadrul negocierilor. Pentru că nu am evocat încă acest punct. Doamna Moașa, aveți cuvântul. Merci, Madame la Présidente. Euh, bon, Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Într-adevăr, între câmpurile electromagnetice și trilog uh, nu am fost întotdeauna destul de vigilentă, poate față de toate detaliile și deci uh, iau la cunoștință întrebarea orală pe care ați adresat-o în ceea ce privește proiectul de rezoluție. În ceea ce privește acest proiect de rezoluție, pot spune că sunt de acord de principiu Știți cât de angajate sunt uh, în trilog și știți că în această dupămasă vom mai discuta despre acest punct. Acest punct a făcut deja obiectul unei discuții extrem de intense cu Consiliul în uh, săptămâna trecută. Deci, trebuie să fim, uh, pe de o parte, mai modești și pe de altă parte și mai voluntari. Când studiem de aproape situația tinerilor de la 18 la 25 de ani care au probleme să-și găsească un loc de muncă și dacă coroborăm aceasta cu caracteristicile absolvirilor, de exemplu, trebuie să știm că dacă ne uităm doar din această perspectivă, greșim. Trebuie să ne reîntoarcem pe uh, următorul aspect, și anume o reîntoarcere pe formare. Pentru că cel mai important este sistemul de educație, de formare profesională. Și trebuie să mai menționăm și o altă cale posibilă, care este o pistă europeană, așa zis. E vorba de programele de mobilitate, de programele de benevolia, benevolat și de voluntariat pentru cei care nu sunt integrați în sistemele de formare, trebuie să putem să le oferim și aceste piste. De fapt, cei care au deja un eșec la activ sau poate chiar mai multe eșecuri trebuie să poată să participe la alte programe și aceste programe ar putea fi programele de mobilitate și voluntariat, care sunt într-adevăr un proiect excelent. Deci, cred că pe lângă FSE trebuie să mai completăm și uh, peisajul care sigur că deja este destul de complicat, dar cred că trebuie să deschidem și aceste noi căi, pentru că dacă chiar vrem să fim uh, eficienți, trebuie să trecem prin aceste căi. Și deci, chiar și în politicile naționale de lupte împotriva uh, absolvirilor fără calificare adevărată, trebuie să încercăm să schimbăm ceva pentru ca o calificare personală să fie mai bună ca decât cea care există acum, pentru ca tinerii să recâștige încrederea în ei și să-și refacă un proiect personal. Președinta. Avem o lungă listă de persoane care vor să intervină. Aș vrea să precizez Vreau să vă spun că obiectul acestei dezbateri nu este să tratăm toată, amploarea subiectului de garanție pentru tineri. Avem un raport de inițiativă care va fi discutat și elaborat de către doamna Scrișlevska în conformitate cu calendarul parlamentar. Și uh, miza este aici să, te, să trimitem o propunere pe baza propunerii Comisiei pentru Consiliul EPSCO din 7 februarie. Un minut, vă rog, vă dau cuvântul. Vreau doar să spun că dacă Comisia va face eroarea de a uita de asta și cred că noi putem să corectăm uh, această eroare atunci. Ole Christensen și după aceea Nadia Hirsch. Îmi cer scuze, vreau să vă rog să, vă, să formulați foarte pe scurt. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamnă președinte, zice domnul Christensen. Voi uh, vorbi foarte pe scurt. Sunt de acord cu propunerile președintei. Trebuie să investim cât se poate de mult în acest uh, domeniu. Majoritatea fondurilor sociale sunt necesare pentru a combate șomajul la tineri. Șomajul la tineri a luat proporții în ultimii ani și trebuie nu numai să vorbim despre aceasta, ci trebuie să încercăm să vedem că faptul că încercăm să luăm numai măsuri de austeritate a dus și mai mult la faptul că tinerii și-au pierdut locurile de muncă sau nu au găsit un loc de muncă. De aici trebuie să începem să acționăm. Putem, de exemplu, să folosim și fondurile din Uniunea Europeană, dar și statele membre trebuie să-și aducă o contribuție financiară. Situația în Spania, în Spania este destul de cunoscută tuturor, cred, și, dar situația din Grecia sigur, cu siguranță e cunoscută. Însă, din păcate, și în alte țări este uh, aceeași situație și, din păcate, tinerii intră deja pe calea pierzanei din cauza că nu au nicio șansă de la început. Mulțumesc, doamna Hirsch. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Cred că inițiativa pentru garanția tinerilor este, într-adevăr, un semn extrem de important. În același timp, trebuie să fie clar că această facilitate nu ne va permite să creăm locuri de muncă pentru tineri, pentru că locurile de muncă sunt create de întreprinderi. Ceea ce putem face cu această garanție este doar să creăm o tranziție până când vom avea o situație mai bună pe piața muncii. După, de aceea are sens, într-adevăr, să folosim uh, fondurile din Fondul Social European și să vedem cum putem să-i calificăm mai bine pe tineri, mai ales în acel, acea grupare care are mai puține uh, șanse din cauza că oricum calificarea lor nu este foarte bună. Deci trebuie să încercăm să ne uităm din această perspectivă. Și am observat că garanția uh, pentru tineri este foarte bine percepută, dar, de exemplu, ieri, în mass media germană, a fost uh, echivalată uh, această garanție cu o garanție de job. Uh, chiar se numea job garantie și nu este așa, este greșit. Trebuie să fie foarte clară definiția acestei garanții ca să nu se creeze așteptări pe care după aceea nu putem să le îndeplinim, ci trebuie să înțeleagă toată lumea că e vorba de măsuri de tranziție pentru ca tinerii să poată după aceea să-și găsească un loc de muncă. Mulțumesc! Alexandru Sercas și după aceea Cornelisen, doamna Cornelisen. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să intervin pentru a explica foarte clar faptul că și noi împărtășim această părere și anume că avem nevoie de o paradigmă nouă uh, care să ne permită să exprimăm poziția noastră după aprobarea acestei inițiative din partea Comisiei. Și aș vrea să fac câteva observații. Am citit documentele și documentele de lucru care însoțesc această comunicare a Comisiei și este evident, așa cum a spus și dumneavoastră, că acest lucru revine statelor membre. Statele membre sunt cele care trebuie să realizeze acest lucru. Pentru că, de fapt, angajamentul european este un angajament egal cu zero din punct de vedere bugetar. Și e doar o simplă recomandare. De aceea aș vrea să adaug, doamna președinte, că ar trebui să amintim un lucru și anume că există, că de șapte ani de zile noi, statele membre, Uh, știm că statele membre de șapte ani de zile nu fac nimic în domeniu. Discutăm, discutăm despre această garanție, despre situația asemănătoare și ideea asemănătoare, dar uh, nu știu dacă s-au ajuns la vreun rezultat de aceea va trebui să analizăm lucrurile și să vedem ce anume fac statele membre. Pentru că știm că până în prezent n-au făcut nimic și am putea să adăugăm o obligație a Comisiei pentru ca să lanseze această garanție la nivel european. Să nu fie doar o inițiativă, inițiativă birocratică, ci o inițiativă politică în care Comisia să fie cu adevărat angajată, fără de care nu vom avea niciun fel de garanție europeană pentru tineret. Mulțumesc! Ehm, Madame Cornelissen, puis Madame Steinbrück. Doamna Cornelissen, după aceea doamna Steinbrück. Mulțumesc. Eu vorbesc în locul domnului, doamnei Turnen, care n-a putut să fie aici astăzi. Sunt uh, foarte mulțumită de această întrebare orală și de textul rezoluției. Cred că este foarte bine că avem această garanție pentru tineri. Este poate unul din puținele momente din această legislatură când un raport de inițiativă a dus la o acțiune din partea Comisiei Europene care a făcut exact ce le-am cerut noi. Cât de des se întâmplă așa ceva în viața de zi cu zi? În acest sens, vreau să susțin uh, această inițiativă și, bineînțeles, îngrijorarea care rămâne este că acele țări care au nevoie de acțiuni concrete pentru a combate șomajul la tineri nu au de fapt fondurile necesare pentru a participa la garanție. Deci poate că avem nevoie de mai multă solidaritate și uh, așa s-a spus și în întrebarea orală, această remarcă este și acolo. Emily Turonen a lucrat uh, pe text cu ceilalți raportori din umbră. Cred că sugestiile președintei uh, pentru două aliniate suplimentare sunt foarte bune, dar oricum o fi, aceasta va depinde de negocierile ulterioare. Mulțumesc. Președinta, mulțumesc. Uta Steinbrück, după aceea doamna McIntyre. Da, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Inițiativa aceasta este foarte bună și cred că avem nevoie de această inițiativă pentru ca să dăm un semnal din partea Parlamentului. Scopul garanției pentru tineri trebuie să fie ca tinerii să fie integrați pe piața muncii chiar de la început, pe piața ocupării și de aceea trebuie să ne concentrăm pe această inițiativă. Programele de mobilitate ar putea să fie ceva care completează acest tablou, dar nu rezolvă niciun caz problema șomajului la tineri în Europa. Sau programele de benevolat și voluntariat, aceasta nu face decât să-i parcheze pe tineri într-o activitate calificate, dar de fapt nu le transmite mai multă calificare profesională și în niciun caz nu le garantează un loc de muncă pe piață. Cred că la nivel european trebuie în fine să acționăm în fine obligatoriu, trebuie să le impunem statelor membre niște obligații uh, în formă de inițiative, de cele mai bune practici, așa cum uh, avem și, de exemplu, axat pentru tineret al, uh, a programului pentru inovare. Așa să facem în toate domeniile, astfel încât să avem exemple foarte bune care să se poată schimba între statele statele membre. În același timp, sunt convinsă că în ceea ce privește șomajul la tineri, după atâta timp, nu mai putem să avansăm numai cu benevolat. Trebuie să existe anumite obligații uh, din partea statelor membre. Mă refer aici la faptul că statele membre puteau participa pe bază de voluntariat și nu pe bază de obligație și aceasta trebuie să se schimbe. Așa cum se întâmplă când mergem, de exemplu, în întreprinderi, noi în circumscripțiile noastre, ni se spune că tinerii nu sunt destul de bine formați profesional. Deci această inițiativă trebuie să îmbunătățească această parte, dacă este luată în serios, cred eu că această inițiativă va reuși să rezolve problemele tinerilor în Europa și va rezolva și problema lipsei persoanelor calificate. Am vorbit foarte mult cu reprezentanții industriei și mi-au spus de multe ori că această inițiativă este văzută pozitiv chiar și în Germania. Mulțumesc! Eh, Mulțumesc, spune președinta, doamna McIntyre și după aceea domnul Lori. Mulțumesc! Cred că suntem cu toții de acord că șomajul la tineri este una din problemele cele mai mari cu care se confruntă Uniunea Europeană la ora actuală. Însă eu nu sunt convinsă că această garanție pentru tineri și întrebarea orală legată de ea, de care discutăm acum, va, va rezolva probleme, problemele pe care le avem. Avem uh, pericolul ca să facem multă retorică, să spunem uh, lucruri care sună foarte bine, că trebuie să combatem șomajul la tine și toată lumea trebuie să-și găsească un loc de muncă, dar eu cred că nu corespunde realității. Cred că guvernanța, nu neapărat guvernanța și regulamentele UE creează locurile de muncă, ci uh, mediul antreprenorial. Și dacă noi spunem că trebuie să se angajeze mai multe persoane, nu o să se poată răspunde la această nevoie. Noi nu putem crea locuri de muncă. Aceasta este problema care mă îngrijorează cel mai tare. Fondul Social European cred că poate să facă foarte mult pentru a-i ajuta pe tineri, îmbunătățind capacitățile lor și oferind oportunități de training. Este foarte important însă să nu se um, risipească acest uh, fond, să nu încerce să se aplice la prea multe domenii pentru ca după aceea să nu mai fie eficient. Cred că trebuie să-l țintim mai bine, să-l concentrăm pe uh, anumite proiecte de formare profesională pentru tineri. Altfel există un risc de diluare. Știți că există 4 milioane de locuri de muncă libere în Uniunea Europeană din cauza unei lipse de personal calificat pentru acel job. Deci, pentru a putea crea mai multă rigiditate pe piața de muncă, eu zic că noi vom face exact efectul contrar dacă nu acționăm cum trebuie. Mulțumesc. E 10 fără un sfert, spune președinte, avem un sfert de oră de întârziere. Nu trebuie cu această discuție să redeschidem dezbaterea despre tineri și șomajul la tineri. Mesajul pe care trebuie să-l trimitem înainte de EPSCO din 7 februarie, acesta este cel mai important. Mai am trei orbitori pe lista de eh, intervenții și vreau să vă rog să vorbiți foarte pe scurt. Am uh, trei persoane, dintre care doamna Sinclair și doamna Iețovițca și mai întâi domnul Ori. Mulțumesc foarte mult, doamne președinte. Aș vrea să vă spun că noi salutăm această inițiativă pentru tineri uh, și această garanție pentru tineri. Considerăm că este foarte bine că Comisia Europeană atrage atenția asupra problemei pe care o avem în domeniul tineretului, însă finanțarea este în continuare nesigură. E vorba de Fondul Social European despre care am putea discuta, dar locurile de muncă nu se creează din Fondul Social European, ci de către întreprinderi. Este de aceea indispensabil ca și Comisia Europeană să regândească această propunere în lumina fondurilor de coeziune. Aceasta este o posibilitate care s-a folosit deja în multe state membre și care a dus la crearea de locuri de muncă. Garanția pentru tineri nu are sens decât dacă finanțarea pentru ea este mai bine gândită, este mai bine elaborată în proiect și chiar și în întrebarea orală trebuie să facem referire la finanțare și că aceasta contează. Mulțumesc foarte mult, spune președinta. Nu vă pot da cuvântul mai departe, mai dorea cineva să ia cuvântul, se pare în sală. Mulțumesc, doamna Sancler, are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Șomajul la tineri este într-adevăr o plagă în Uniunea Europeană peste tot, mai ales în uh, zona West Midlands pe care o reprezint eu din Marea Britanie. Cred că această inițiativă, deși are o intenție bună și are retorică frumoasă, nu va face nicio diferență pentru că nu propune o soluție concretă. Soluția la această problemă nu este o suprareglementare pentru IMM-uri care, de exemplu, în, în Marea Britanie fac 83% din locurile de muncă. Ce e important este mai degrabă să nu avem o suprareglementare din partea Uniunii Europene. Deci dacă chiar vreți să creați locurile de muncă în Uniunea Europeană și Marea Britanie, campanie, trebuie să ne oprim din această furie de reglementare pentru IMM-uri și poate că după aceea, în fine, vom putea investi în tineri. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Iezloviețca, are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Noi am vorbit foarte des deja aici despre formare profesională, despre garanțiile de locuri de muncă pentru tineri. Foarte des vorbeam uh, despre tineri cu tinerii, spunându-le că vrem să-i ajutăm. Însă, din păcate, nu guvernele și nici uh, politicile sociale în Uniunea Europeană nu vor putea să creeze locuri de muncă, ci numai întreprinderile pot face acest lucru, angajatorii. Și de aceea trebuie să ne concentrăm în primul rând pe crearea de garanții pentru IMM-uri, pentru ca ei să poată crea locuri de muncă noi. Pe de altă parte, trebuie să încurajăm pe tineri să fie mai antreprenoriali, să aibă mai mult spirit, mai mult uh, curaj. Și cred că am vorbit despre aceasta și acum câțiva ani. Avem foarte mulți tineri în șomaj, 7,2 milioane de persoane nu sunt nici cu loc de muncă și nu fac parte nici dintr-o formare profesională. Educația, formarea profesională, sunt accesibile, de fapt, pentru acești tineri. Deci trebuie să încercăm să ne gândim serios la ce putem face, la cum putem ajuta IMM-urile ca ele să se dezvolte și apoi să ofere locuri de muncă, astfel încât cei tineri să pot să-și creeze, de exemplu, un loc de muncă și ei. Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte, tuturor colegilor care au intervenit. Se vede că este un subiect foarte sensibil și se vede cât de important este ca și Comisia pentru Ocupare și Locuri de Muncă să se mobilizeze pe această temă. Aș dori să vorbesc foarte pe scurt pentru că trebuie să facem acum, uh, trebuie să trecem la vot. Aș vrea totuși să răspund la observația pe care am uh, auzit-o în mai multe intervenții și anume că nu puterea publică poate să ceară întreprinderilor să creeze locuri de muncă. Însă, din păcate, lucrurile nu sunt atât de simple uh, precum par, din punct de vedere al mediului juridic și legislativ, uh, se poate sau nu favoriza o creare de locuri de muncă de către întreprinderi și aceasta este miza întregii activități pe care o depunem noi aici. În acest cadru, nu cred că Uniunea Europeană va putea să fie cel care creează problemele. Din contră, cred că experiențele pe care le-am constatat în mai multe state membre care sunt în curs, fie că e vorbea de Austria, de Finlanda sau de Luxemburg, sau chiar țara mea, în care contractul de generații, contractul generațional a fost Uh, luat, preluat de către președintele Republicii noastre, uh, președintele Franței, se vede că totuși acțiunile uh, guvernului pot să favorizeze locurile de muncă pentru tineri și de aceea recomandarea Comisiei către Consiliu mi se pare importantă și pentru Parlament este important să încercăm prin intermediul unei rezoluții care trebuie votată în plenara din ianuarie să transmitem un mesaj foarte puternic și foarte clar aceasta cu atât mai mult cu cât eu voi fi purtătorul dumneavoastră de cuvânt la eh, Consiliul EPSCO din 7 februarie, care este un consiliu informal. Am primit deja din partea președinției irlandeze Mi-am primit așadar un mandat, știu că fiecare ministru va primi, deci, recomandările noastre pe masa de lucru, în limba sa și eu voi vorbi despre preocupările noastre, cele mai grave. Euh, euh, conformément à la décision que nous avons euh, Cer astfel, deci, să confirmăm decizia pe care am luat-o cu, uh, împreună cu coordonatorii, și anume că grupurile politice vor fi, cele care vor, vor fi cei care vor introduce amendamentele în engleză. Îmi pare rău că astfel solicit suplimentar coordonatorii să muncească mai mult, în așa fel încât să avem această convergență între diferitele comisii. Deci, amendamente limba engleză în ceea ce privește uh, acest document pe 11 decembrie la ora 12 cel mai târziu pentru a le putea examina și vota încă din data din 18 decembrie. Ideea fiind că nu vom rezolva toate problemele tineretului prin această întrebare orală, ci pentru a transmite un mesaj către Consiliul EPSCO. Deci o întrebare scurtă, clară și concisă. Nu trebuie să depășim o pagină pentru că altfel nu vor citi Iată că ajungem acum la voturi. Și acum, la punctul 11, aș vrea să vă rog să acceptați proiectul de raport care v-a fost înaintat. E vorba de liniile directoare pentru politicile pentru ocupare din partea statelor membre, pentru că Probabil ați remarcat deja, situația în statele membre nu s-a schimbat, așa că liniile directoare nici ele nu s-au schimbat. Și aici suntem doar într-un cadru strict formal pur și simplu, care ne, în care trebuie să readoptăm aceste linii directoare, așa cum le-am mai adoptat odată în momentul în care am fost sesizați prin raportul domnului Uri. Puteți accepta proiectul de raport așa cum a fost el înaintat? Vă mulțumesc pentru această procedură strict formală, doar de formă, de fapt. Bun. Iată că ajungem acum la vot. Punctul 7 de pe ordinea de zi e vorba de raportul colegei noastre, Regina Bastos, în ceea ce privește un raport de inițiativă referitor la statutul unei, unei, unei organism de asigurări suplimentare Aici ne aflăm într-o procedură de comisii asociate împreună cu Comisia Jurii. Și avem amendamente de compromis de la A până la F. Dar se pare că ceva mi-a scăpat mie. Râde lumea în sala, dar poate că o să mi se spună mai târziu ce s-a întâmplat. Amendamentul 1, Jean-Luc Benamias, raportoarea este pentru. Cine este pentru? Împotriva abțineri, se adoptă. Do da, doamna Moran Chartier, doamna raportor este pentru. A, doamna Moran Chartier, vreți să interveniți. Îmi cer scuze, doamna președinte, dar eu nu am lista de vot. A, asta e o problemă. Și cum nu sunt singura și că, de fapt, întregul grup nu o are, je propose que le groupe PPE suive Propun ca grupul PPE să voteze exact la fel ca doamna Bastos. Nu mă amestec eu întrebările dumneavoastră interne. Bun, deci amendamentul 2 trebuie să fie votat mai târziu. După aliniatul, paragraful 1, votăm compromisul 1A, înaintat de trei grupuri politice. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 este caduc și ajungem acum, după amendamentul 1, la amendamentul 4, prezentat de doamna Zipel. Cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Aliniatul 2, amendamentul 5 a fost retras și deci se supune la vot amendamentul 6 a domnului Jean-Luc Benamias. Cine este pentru? Doamna raportor este pentru, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Aliniatul 4, amendamentul 7, același autor. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Aliniatul 5, compromisul B prezentat de uh, 5 grupuri pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Celelalte amendamente sunt caduce și ajungem la amendamentul 11 al doamnei Bastos. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Apoi, după aliniatul 5, amendamentul 12, doamna Harkin, pentru împotriva abțineri, se adoptă. Aliniatul 6, compromisul 7, trei grupuri politice, pentru împotriva abțineri, se adoptă. După aliniatul 6, amendamentul 15, pentru împotriva abțineri, se adoptă. După aliniatul 6, amendamentul 16, același autor, pentru împotrivă, abțineri. Amendamentul 16 se adoptă. Alineatul 7, amendamentul 17 a fost retras, așa că se supune la vot amendamentul 18 al domnului Howitt pentru împotriva abțineri. Se adoptă. Amendamentul 19, doamna Sipel, este compatibil pentru, împotriva abțineri. Se adoptă. Aliniatul 8, compromisul D, înaintat de trei grupuri politice, pentru, împotriva abțineri. Se adoptă și după aliniatul 8, amendamentul 23 al doamnei Sipel, pentru, împotriva abțineri. Se adoptă. După aliniatul 9, un amendament, amendamentul 24, doamna Cliveti, cu un amendament oral din partea doamnei raportor. Nu se opune nimeni la amendamentul oral? Nu? Bun. Atunci votăm amendamentul 24 astfel modificat. Cine este pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. Apoi, după aliniatul 10, amendamentul 25, doamna Moran Chartier pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 26, doamna Zipel, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Aliniatul 11, amendamentul 27, doamna Cliveți, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 28, doamna Zipel, compatibil, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. După amendamentul 29, Richard Howard, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 30, doamna Cliveți, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Aliniatul 12, amendamentul 31, doamna Cliveții, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 32, Jean-Luc Benamias, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Apoi, amendamentul 33 cade și ajungem la aliniatul 13, amendamentul 34 al doamnei Sipel cu amendament oral din partea raportoarei, doamna Regina Bastos. Cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Apoi, după aliniatul 13, amendamentul 35, doamna Sipel, pentru. Împotriva abțineri, se adoptă. Vom verifica. Vom verifica 35. Uite că nici măcar n-am cartela de vot. Tout le monde a pu voter? A votat toată lumea? Enfoncez bien vos cartes. Ah ben, si c'est la ligne euh, des dirigeants qui ne marche pas. Euh... Bon, alors vous allez nous indiquer vos voix. Atunci ne veți indica modul în care doriți să votați. Unul pentru, unul contra. Cine se abține? Deci, doi pentru, doi împotrivă. S-a închis votul și avem 20, 18 pentru, 24 împotrivă, atunci nu se adoptă. Și iată că ajungem acum la aliniatul 14, amendamentul 36, care trebuie să fie votat mai târziu. Însă putem vota imediat amendamentul 37 al doamnei Bastos. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Apoi, după alineatul 14, amendamentul 38, domnului Owit, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Aliniatul 15, amendamentul 40. Domnul Benamias, cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 39, doamna Sipel, compatibil, cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. După aliniatul 15, amendamentul 41 al domnului Howitt, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi, amendamentul 42, doamnei Minodora Cliveti, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 16, 43, doamna Sipel, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 44 al domnului Benamias, și aici mi s-a adresat o solicitare de vot pe părți din partea grupului socialiștilor și democraților și supunem la vot ansamblul textului fără cuvintele in preserving the human social model. Uh, donc je mets au la première partie qui est... Se supune la vot prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri vom verifica. Quarante-deux, quarante, deux quarante de voturi pentru, 15 împotrivă, se adoptă. Și iată că ajungem acum la cea de-a doua parte. Cine este pentru? Pentru împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 45 din partea doamnei raportor, compatibil pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 46 al doamnei Sipel, după aliniatul 16, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 47, doamna Sipel, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 48, la aliniatul 17, uh, al doamnei Harkin, pentru, Deci amendamentul 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 49, compatibil, se supune la vot al doamnei Sipel. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și acum ajungem la recomandări. După aliniatul 17, recomandarea 1, compromisul E. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Recomandarea 2 a doamnei Bastos pentru, împotriva abțineri, se adoptă. În ceea ce vrește recomandarea 3, aici avem un amendament oral al doamnei Sipel, nu se opune nimeni, se supune la vot amendamentul 52 al doamnei Bastos, care introduce recomandarea 3 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Și acum, în ceea ce vrește recomandarea 4. Vă rog frumos un pic de liniște. Nu schimbăm un și pe martou. Um, euh, 53 de Madame Bastos. Amendamentul 53 al doamnei Bastos, care introduce recomandarea 4 cu un amendament oral din partea doamnei raportor. Nu se opune nimeni la acest amendament oral. Bun, atunci, amendamentul 53. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum, recomandarea 5. Amendamentul de compromis F, prezentat de trei grupuri politice. Cine este pentru? împotrivă, Abțineri se adoptă. E vorba de compromisul F. Și acum ajungem la recomandarea 7 pe baza unui amendament 56 depus de doamna Sipel pentru împotriva. Vom verifica amendamentul 56. Euh, tout le monde a pu voter, le vote est clos. A votat toată lumea, s-a închis votul. 17 pentru, 24 împotriva. Nu se adoptă, se respinge. Și acum 57 al doamnei Sipel pentru, împotriva. Cred că avem același vot, așa că mai bine haideți să verificăm. Bon, on, on verifie le, le... Verificăm 57. Tout le monde a pu voter? A votat toată lumea. S-a închis votul. 24 pentru, 18 împotrivă, se adoptă. Și acum amendamentul 58 al doamnei Sipel pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Mă iertați, se adoptă. Noroc că dumneavoastră nu dormiți. Și acum votăm ansamblul textului, vot electronic. A votat toată lumea. S-a închis votul. 37 3 pentru, 3 împotriva, o abținere. Felicităm pe doamna raportor. Et Madame Bastos, Și doamna Bastos, nu pot decât să vă invit să fiți foarte atentă. Când vous aurez reçu toutes les félicitations. După ce veți fi primit felicitările PPE-ului, uh, pot să vă spun în, din partea întregii comisii că suntem comisie asociată și uh, contăm pe dumneavoastră să ne reprezentați și după ce vor face raportul, uh, nu vom mai putea să afirmăm punctul nostru de vedere. Acest lucru este valabil pentru alte subiecte, dar uh, în acest caz este cu atât mai important. Trecem la următorul raport, de la punctul 8 de pe ordinea de zi, raportul de inițiativă al Comisiei Envi în legătură cu un plan de punere în aplicare al Parteneriatului European de Inovare pentru uh, o îmbătrânire activă și sănătoasă. La aliniatul 1 avem uh, un amendament de compromis. Cine-i pentru? Împotriva abțineri se adoptă. După aliniatul 1, uh, amendamentul 4, Gonci, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 5, cine pentru împotriva abțineri se adoptă. 6, pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul B, pentru împotriva abțineri se adoptă. Îi rog pe cei eh, de pe coridor să nu mai facă gălăgie, spune doamna președinte. După aliniatul 2, amendamentul 10 Kassler, cu un amendament oral, nu se opune nimeni acestui amendament oral, atunci votăm cine pentru, împotriva abțineri se adoptă, aliniatul, uh, amendamentul 11 Gonci, pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 12 Kastler, va fi deplasat dacă se adoptă pentru împotriva abțineri. Se adoptă compromisul C din partea trei grupuri pentru împotriva abțineri. Se adoptă după aliniatul 3 amendamentul de compromis D pentru împotriva abțineri se adoptă. După aliniatul 3 amendamentul 24 Minodora Cliveti pentru împotriva abțineri se adoptă, 25 Moran Chartier pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 28. Bine, verificăm atunci votul pentru amendamentul 25. S-a deschis votul, a votat toată lumea? S-a închis votul. 19 voturi pentru, 21 împotrivă, abținere, aveți dreptate, se respinge. Amendamentul 28, Kinga Gâns, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 29 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 30. Gonț pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 4, amendamentul 31, doamnei Iaconsari, um, pentru a suprima text, pentru împotriva abțineri, se respinge. Votăm compromisul E din partea 4 grupuri, pentru împotriva abțineri, se adoptă. După aliniatul 4, amendamentul 36 pentru, împotrivă, abțineri. O serie de colegi n-au votat, așa că votăm din nou. Pentru, împotrivă, abțineri. E mai clar acum, se adoptă. Amendamentul 37, Martin Castler, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Alineatul 5, compromisul F, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Trecem după aliniatul 5 la amendamentul 47 Kassler pentru, împotrivă, abțineri, nu e clar. Votăm uh, electronic. S-a deschis votul pentru amendamentul 47. A votat toată lumea, s-a închis votul. 17 pentru, 26 împotrivă, se respinge. 48 King Gantz pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 49 Cliveti pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50 Gantz pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 51 pentru, împotriva abțineri se adoptă. După alineatul 5, 52 devine caduc. Compromisul G pentru, împotriva abțineri se adoptă. După aliniatul 6, amendamentul 61, Cabnoch pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 62, Zuber pentru, împotriva abțineri, se respinge. 63 cliveti pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 64. Bine, verificăm atunci votul pentru amendamentul 63. S-a deschis votul electronic. A votat toată lumea, s-a închis votul. 24 pentru, 16 împotrivă obținere, se adoptă. 64 gânți pentru. Împotrivă, abțineri. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 65 algelilii pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 66 Harkin pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 67 Angelilii pentru, împotriva abțineri se adoptă. 68 Gânci pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 69 Harkin pentru, împotriva abțineri se adoptă. 70 Castler pentru, împotriva abțineri se adoptă, 71 gânți pentru, împotriva abțineri se adoptă, 72 Harkin pentru, împotriva abțineri se adoptă, 73 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 74 gânți pentru, împotriva abțineri se adoptă. Și acum votăm întregul aviz astfel modificat, vot electronic, să deschis votul. S-a închis votul. 39 voturi pentru, 30, uh, două voturi împotriva abținere. Felicitări! Oui, oui. Qui doit être présenté. Alors, euh, Trecem la ultimul vot de astăzi. E la punctul 9 de pe ordinea de zi este vorba de raportul conform procedurii cu decizie a doamnei Morin Chartier în legătură cu o propunere de directivă modificată privind securitatea și sănătatea la locul de muncă, expunerea lucrătorilor la riscuri legate de agenți fizici, adică câmpuri electromagnetice. Am primit un aviz din partea Comisiei Envi și, din câte am înțeles, doamna Rapti dorește să ia cuvântul înainte de începutul votului. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt, aș dori în primul rând să o felicit pe doamna raportor din toată inima. Doamna Elizabeth Morin-Chartier a făcut o treabă excelentă, a făcut eforturi multe și a avut nevoie de multă răbdare și sânge rece. Este un dosar foarte dificil, foarte tehnic dar important pentru noi toți, nu doar pentru mine și doamna Moran-Chartier, dar și pentru mulți alți colegi. Mulți alți colegi um, cu care discut deseori și de aceea după nu negocieri care s-au încheiat ieri, aș dori să solicit posibilitatea de a prezenta un amendament oral la punctul 3.2, un amendament care nu schimbă articolul pe fond, e vorba de excepții, un articol foarte important. Amendamentul amintește doar o situație, un lucru care le regăsim deseori în textele legislative, e vorba de principiul general conform căruia lucrătorii trebuie să se protejeze. Spunem în engleză ca să fie mai ușor. În, fără a prejudicia principiul general ca lucrătorii să nu fie expuși uh, la valori uh, care să depășească valorile limite, și apoi continuă amendamentul de compromis. Închei spunând următorul lucru. Am acceptat toate amendamentele de compromis și aș dori, dacă se poate, să acceptăm acest amendament oral astfel încât acest raport foarte important și această activitate excelentă a doamnei Moran Chartier să obțină sprijinul tuturor. Dacă se acceptă acest amendament oral, vom vota în favoarea amendamentului 1. Dacă nu se acceptă acest amendament oral, ne vom abține. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru înțelegere. Deci, dacă nu acceptați acum acest amendament oral, ne rezervăm dreptul de a prezenta amendamentul la votul în plenară. Vă mulțumesc. Mulțumesc încă o dată doamnei raportor. Deci, la compromisul M pentru articolul 3.2 doriți să adăugați câteva cuvinte. Nu am urmărit uh, despre ce e vorba, dar poate doamna raportor uh, știe, dar vă rog încă o dată să repetați doar amendamentul oral. Îmi pare rău că nu ni l-ați transmis în scris, pentru că uh, dacă l-ați, dacă l-ați pregătit, ar fi trebuit să distribuiți la toată lumea sau să-l avem pe, uh, alături de documentul de vot. Doamna Rapti, îmi cer scuze, doamna președinte, repet textul sau bucățica. When, where does it stand? Dar unde intră în textul compromisului, întreabă doamna președinte? Statele membre vor cere, deci după uh, member states shall require, după statele membre trebuie să impună. Deci la acest uh, punct în considerentul, în amendamentul de compromis M dintre aceste cuvinte. După member states shall require that the employers și așa mai departe, se spune sau adăugăm notwithstanding the general principle of workers not being exposed above the exposure limit values. Și apoi continuă textul member states shall require și așa mai departe. Deci la început se face această adăugire, amendamentul oral. Yes. No standing the general principle of workers not being exposed above the exposure limit values. And then? It's okay, okay. Doamna Rapti um, a repetat încă o dată în engleză formularea amendamentului oral pe care îl propune. Doamna președinte, vă mulțumim. Oricum. nu acceptăm acest amendament oral pentru că am negociat luni de zile, așa că nu putem accepta acum acest amendament oral. Deci s-a rezolvat, spune doamna președinte. Bun, revenim la lista de vot. Articolul 1, compromisul J, din partea 5 grupuri, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Articolul 2, compromisul K, din partea 5 grupuri, pentru împotriva abțineri se adoptă. Articolul 3, în legătură cu titlul, compromisul L pentru împotriva abțineri se adoptă. Articolul 3, compromisul M, disputat aici, pentru împotriva abțineri, se adoptă. Articolul 4, în legătură cu titlul, votăm amendamentul 92, Carima Deli. Neapotorul este pentru. cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul N, pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Articolul 5, compromisul O pentru împotriva abțineri se adoptă. Articolul 6, compromisul P pentru împotriva abțineri se adoptă. Articolul 8, compromisul Q pentru împotriva abțineri a, se adoptă. Articolul 9, amendamentul 178, Thomas Mann. Raportorul este împotrivă. cine e pentru? Împotrivă abțineri? Se respinge. După articolul 9, introducerea unui nou titlu. Prin amendament oral al doamnei raportor, se opune cineva acestui amendament oral? Nimeni? Atunci votăm acest amendament oral pentru împotriva abțineri se adoptă. După articolul 9, amendamentul 245 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 246 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 247 pentru, împotriva abțineri se adoptă. După sau la articolul 3, aliniatul 5, se introduce un nou subaliniat prin amendamentul 48 din, 82 uh, care devine, care devine caduc. Trecem la amendamentul 248 al doamnei raportor pentru împotriva abțineri. Se adoptă 249 pentru împotriva abțineri. Se adoptă. Trecem la articolul 10, compromisul R pentru împotriva abțineri. Se adoptă. Articolul 11, aliniatul 2, amendamentul 15 al doamnei raportor, pentru împotriva abțineri, se adoptă. Articolul 12, aliniatul 1, amendamentul 16, pentru împotriva abțineri, se adoptă. Articol 13, compromisul S, pentru împotriva abțineri, se, aduc, se adoptă. Articolul 14, compromisul T, pentru împotriva abțineri, se adoptă. Anexa 1, compromisul U. Pentru. Împotriva țineri. se adoptă. Anexa 2, votăm compromisul V din partea 5 grupuri politice pentru, împotriva țineri. se adoptă. pagina 15, anexa 3, compromisul W, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Anexa 4, compromisul X, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. În legătură cu considerentul 5, amendamentul 234, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Considerentul 6, compromisul A, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Considerentul 7, amendamentul de compromis B, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Considerentul 10, amendamentul de compromis C, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. La considerentul 11, compromisul D, din partea a 5 grupuri, care reia aliniatul 4 de la Comisia Envi pentru împotriva abțineri se adoptă. Considerentul 12, amendamentul 2 este de ordin lingvistic și nu-l votăm. După considerentul 13, votăm în compromis E pentru împotriva abțineri se adoptă. Considerentul 14, compromisul F din partea a 5 grupuri politice pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Votăm după considerentul 14 un compromis G din partea a 5 grupuri pentru, împotriva abțineri, se adoptă. După considerentul 15, compromisul H din partea 5 grupuri pentru împotriva abțineri se adoptă. Considerentul 16, compromisul I pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 236 a doamnei raportor pentru împotriva abțineri se adoptă. Considerentul 17, amendamentul 238 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 23 devine caduc. Așa că am terminat votarea amendamentului. Votăm acum întregul raport astfel modificat. Vot electronic. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă cu 39 de voturi pentru, două voturi împotrivă. Felicitări, doamne raportor! Acum trebuie să votăm. Uh, mai avem un vot, spune doamna președinte. Votul privind rezoluția legislativă. Este un text legislativ. Se mai întâmplă, spune doamna președinte. Uh, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul? 34 de voturi pentru, două abțineri, 35 de voturi pentru și două voturi împotrivă și am pierdut abținerile. le votez pour aussi? Și dumneavoastră vote, îmi doriți să votați pentru? Atunci uh, revenim în timp și corectăm votul. Avem 36 de voturi pentru rezoluția legislativă. Trebuie să votăm decizia de a începe negocierile cu Consiliul pentru un eventual acord în prima lectură, articolul 70, anexa 1 din regulament. Vă informez că echipa de negociatori va fi formată din doamna raportor, raportorii din umbră și condusă de președintele acestei comisii, deci o echipă de negocieri cu următoarele persoane, Pervon Șperez, Maurice Chatier, uh, Sivana Rapti, doamna Harkin, doamna Deli și Georgios Tusas. Mai întâi doamnele și apoi domnii. Și uh, mandatul va fi cel votat astăzi. Primul dialog va avea loc în ianuarie la o dată care urmează să fie stabilită cu președinția irlandeză. Am terminat voturile și trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi. Raportul doamnei Ver Ven Veronica Lope Fontanie privind evaluarea anuală a creșterii economice în cadrul semestrului european. Trebuie să discutăm aspectele legate de ocupare și cele sociale. Este vorba de un raport în cadrul procedurii de cooperare consolidată. Nu, este un raport mm, pentru care Comisia pentru Buget cooperează conform procedurii eh, cooperării consolidate și Comisia Regine va transmite un aviz. Doamnă raportor, aveți cuvântul. Da, în primul lugar... Mulțumesc, doamnă președinte. Un poc explicar în ce va consisti el. Mulțumesc, doamna președinte. Trebuie să vă spun că am avut foarte puțin timp la dispoziție, pentru că am obținut raportul Comisiei doar pe 28 și cred eu că colegii noștri au avut doar ziua de ieri și de astăzi pentru a trimite observații și amendamente, așa că nu a avut timp suficient pentru a studia documentul în detaliu. Raportul își dorește să exprime viziunea Parlamentului European în ceea ce privește situația socială și situația pieței muncii în Uniunea Europeană și să contribuie astfel în mod activ la procesul semestrului european, știind foarte bine că rolul nostru Uh, este un rol conferit de o legitimitate democratică. Raportul utilizează datele din analizele care au existat până în prezent, deși nu este vorba de un raport legislativ, e vorba de un raport simplu, normal. Este compus de recomandări și o anexă uh, pentru moțiunea de rezoluție cu recomandări specifice către Consiliul European și sper eu, dacă vom ajunge la un consens, aceste recomandări vor fi luate în considerare. În ceea ce privește conținutul, plecăm de la o situație economică și socială destul de complicată și, din păcate, aceasta s-a înrăutățit foarte mult în ultimii ani. Au crescut șomajul, șomajul pe durată lungă, tinerii nu își găsesc un loc de muncă, sărăcia a crescut, chiar și uh, pentru acei, uh, acele persoane care au un loc de muncă. Crește de asemenea și excluziunea socială. Vedem că Uh, păturile sociale sunt cel mai vulnerabile, se află în situația cea mai dificilă și angajamentele statelor membre prin strategia UE 2020, au, uh, aceste angajamente au fost uh, sub așteptări și sub recomandările din 2012 și sub recomandările pe care le-am, le-am adoptat noi în raportul doamnei Cornelissen. De aceea, raportul pe care îl prezint astăzi și care sper eu că va îmbunătăți din plin, prin, va fi îmbunătățit din plin prin amendamentele membrilor uh, acestei comisii, uh, se axează pe diferite priorități. Primul punct, ca o primă prioritate, e vorba de Europa 2020 și modul în care aceste orientări politice 2012 au fost uh, implementate de către statele membre în mod insuficient și cu siguranță că aceste lucruri pot fi îmbunătățite în 2013. Trebuie ca statele membre să își adopte angajamentele necesare pentru programele naționale de reformă pentru 2013, tocmai pentru a îndeplini aceste obiective. Este evident că acest lucru se aplică la uh, tema uh, locurilor de muncă pentru tineret. Dacă nu sunt fonduri suficiente, atunci va trebui să se ajungă la uh, o reformulare a strategiei UE 2020. Acest lucru, evident, nu depinde de noi, însă Comisia pentru Bugete, cred eu, trebuie să facă un efort suplimentar în această direcție. Cea de-a doua prioritate este crearea de locuri de muncă prin reforme structurale și prin consolidare fiscală, care să fie favorabilă creșterii. Statele membre trebuie să adopte măsuri decisive care să favorizeze crearea locurilor de muncă și care să permită crearea unor noi întreprinderi. Pentru acest lucru e nevoie de un sprijin suplimentar pentru IMM-uri, atât în ceea ce privește accesul la finanțare, cât și în ceea ce privește modernizarea IMM-urilor. Știți că acest lucru este deosebit de important, ne-am referit de multe ori la el și anume locurile de muncă ecologice, care pot să fie o sursă de uh, creare de locuri de muncă. Și am discutat în această dimineață și cea de-a treia prioritate și anume rata de ocupare a rândul tinerilor. Știm că e o problemă foarte mare în țara mea, în Spania, e o problemă importantă și în Uniunea Europeană. Trebuie să avem programe de formare pentru acești tineri și trebuie să promovăm toate inițiativele de antreprenoriat prin diferite programe pentru a ușura viața acestor tineri, pentru a le permite să treacă de la învățământ la piața muncii. Există state membre care dezvoltă astfel de strategii integrate pentru tinerii care nu au un loc de muncă și care nu au și nicio formare. Evident, avem nevoie, din nou, repet, de fonduri pentru a atinge aceste obiective. Cea de-a patra prioritate la care doream să mă refer e vorba de acele piețe care trebuie să fie mai adaptate, mai dinamice, mai inclusive și mai de calitate în ceea ce privește locurile de muncă. Trebuie să avem condițiile necesare îndeplinite pentru a putea crește participarea la piața muncii a femeilor, a persoanelor cu handicap, a persoanelor celor mai nevoiașe. Acest lucru nu a fost foarte bine oglindit în raportul comisiei, acest aspect și piețele muncii trebuie să fie mai adaptabile, mai dinamice. Trebuie să găsim un echilibru între măsurile de austeritate pe de o parte necesare, evident, și pe de altă parte nu trebuie să uităm faptul că e nevoie de calitate, de protecție socială în ceea ce privește locurile de muncă. Eu sunt conștientă că acest lucru este foarte greu de realizat, însă este necesar. Cel de-al cincilea punct este sărăcia și excluziunea socială. În acest sens trebuie făcute eforturi și înțeleg că există o sensibilitate aparte din partea Comisiei pe marginea acestui aspect. Dar, în momentul de față, vedem că există din ce în ce mai multe persoane sărace în Uniunea Europeană. Cel de-a șaselea punct se referă la legitimitatea democratică și la participarea societății civile. Am spus acest lucru de foarte multe ori. Dacă ne dorim ca cetățenii noștri să aibă încredere în reforme și să aibă încredere în măsurile care vor fi luate, mai ales dacă e vorba de măsuri de austeritate, e bine, trebuie să avem un sprijin și o legitimitate democratică din partea societății civile. Și, în final, trebuie să continuăm să utilizăm în continuare formulele cele mai favorabile pentru creștere, pentru consum, uh, care în același timp să ne permită să avem redresare economică și crearea de locuri de muncă. Deci insist asupra faptului că aceste măsuri de austeritate, care într-adevăr uneori sunt necesare, e bine, acestea nu trebuie să prejudicieze protecția socială și crearea de locuri de muncă. Am încercat să fiu foarte succintă, raportul este unul destul de uh, lung și, într-adevăr, va trebui să uh, revizuim din nou textul. Am avut puțin timp la dispoziție, însă uh, termenul de depunere a amendamentelor care și el va fi foarte strâns ne va permite totuși să îmbunătățim cu siguranță acest raport. Mulțumesc, doamna președinte. Merci. Euh, je donne la parole, uh, Mulțumesc și vreau să-i dau uh, cuvântul lui Sergio Guterres și după aceea alte colege, vă rog. Gracias también a la señora. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să, să mulțumesc doamnei Lope Fontania pentru munca sa, pentru raportul său. Și am senzația că avem toate condițiile necesare pentru a colabora cu dumneaei, ne aflăm pe aceeași lungime de undă și am fost foarte atent la aspectele pe care le-a introdus, pe care le-a comentat. Problema nu reprezintă în sine raportul. Raportul este un punct de plecare foarte bun pentru a ajunge la un consens. Problema o reprezintă comunicarea comisiei, care din punctul meu de vedere uh, introduce prea multe restricții. E adevărat că după intervenția de săptămâna trecută a domnului comisar Oli Ren, nu știm ce mai putem adăuga, însă E păcat că nu schimbă direcția în care mergem, o direcție în care mergem mai ales în ultimii ani. Și care se pare că ne duce într-un impas. Comisia Europeană, în comunicarea sa, spune că Uniunea Europeană trebuie să demonstreze că politica noastră este o politică care, funcționează, care funcționează și care e necesară pentru cetățeni. Dar acesta este cel de-al treilea studiu referitor la creștere pe care îl realizăm, pe care îl dezbatem și atunci întrebarea ne putem pune, pe care ne putem pune este unde este creșterea în momentul de față. Studiem creșterea, dar de fapt nu o vedem. Unde e? De patru ani de zile avem o gestiune de criză, de patru ani de zile avem analiză, avem prevedere, avem rezultate scontate și politici. Dar în această în acest uh, studiu, al treilea studiu, vedem că se fixează trei obiective. Comisia afirmă, spre exemplu, că am câștigat în competitivitate. Și întrebarea mea e cum am câștigat noi în competitivitate? Dacă singura strategie a Comisiei este doar competitivitatea economică și prin reducerea costurilor salariale ale întreprinderilor și prin scăderea de 20% a salariilor în anumite state membre, dacă mii și mii de cetățeni și lucrători uh, nu vor mai face parte din convențiile colective pe care le-am avea pentru a obține flexibilizare, atunci poate doar așa vom obține această competitivitate. Dar ce se întâmplă cu proiectul european? Trebuie să punem accentul pe modelul nostru de producție producție, pe modelul nostru de lucru. Uh, și dacă nu facem acest lucru, atunci ne vom înșela amarnic. Competitivitate, da, dar cu ce preț? Apoi, Comisia spune de asemenea că s-au redus tensiunile în uh, sectorul financiar. Mie mi se pare că sună cam ciudat. Domnilor și domnilor, când ne uităm că astăzi există anumite țări în care accesul la uh, finanțare este total re- restricționat, că știm că foarte multe state membre se finanțează pe piețe cu niște dobânzi imense. Atunci îmi pun întrebarea, ce se întâmplă? Aceste țări care au uh, situații economice foarte diferite, au dificultăți pe piețele financiare, atunci nu putem spune că s-au redus tensiunile pe piața financiară, ci continuă să existe inegalități profunde care sunt în continuare datorate situației pieței financiare. De asemenea, Comisia ne afirmă în document că acel al treilea succes pe care îl putem înregistra după câțiva ani de strategie și evident nu se vorbește de ocupare ca fiind un succes, din fericire, pentru că nu e cazul, ce spune că s-au redus deficitele comerciale ale anumitor state membre. E ca și cum ne jucăm cu cuvintele aici, deficit comercial. Da, bun. Uh, dar uh, un deficit comercial asta înseamnă că s-au redus importurile, dar asta nu înseamnă că există și capacitatea economică suplimentară. Uh, vedem în textul comisiei că avem 20 de pagini în care comisia nu vorbește nici măcar o dată ce anume s-ar putea face în anumite state membre ale Uniunii Europene pentru a încuraja, spre exemplu, comerțul la nivel intern, cererea la nivel intern, uh, acoperirea costurilor de lucru. Știm că acestea cresc. Spre exemplu, uitați-vă în Germania, cresc cu 5, cu 10%, costurile fixe cresc de asemenea. Și uh, toate aceste costuri uh, sunt deosebit de importante pentru întreprinderi și ele reprezintă, de fapt, un, un potențial de creștere. Comisia vorbește și de răspundere împărțită, însă o răspundere aceasta este împărțită în mod inegal între state membre și Uniunea Europeană. Statele membre îndeplinesc recomandările care ni se fac, li se fac în fiecare an de către comisie și de multe ori aceste recomandări duc la dificultăți sociale. Dar din punct de vedere al instituțiilor, e bine se spune că nu, că nu s-au îndeplinit angajamentele luate. Unde este creșterea, unde, în ce situație se află sectorul bancar, în ce situație se află investițiile și așa mai departe. Răspunderea, în orice caz, trebuie să fie împărțită, împărțită în mod egal, iar angajamentele trebuie să fie îndeplinite în mod egal de o parte și de alta. Comisia recunoaște de asemenea că strategia de austeritate duce la o lipsă de creștere economică și singurul lucru pe care îl propune este să avem măsuri care să fie introduse pe termen scurt. Dar avem o dovadă clară a faptului că aceste politici până în prezent nu au funcționat. Și de ce nu se introduc schimbări profunde, modificări profunde, în așa fel încât să evităm situații de sărăcie sporită anul viitor? Uh, apoi s-a vorbit de asemenea și de anumite uh, excepții și derogări fiscale. Dar dacă se dorește o reducere a a, a cheltuielilor, nu văd prea bine cum am putea să creștem în același timp și resursele, pentru că în multe state membre din Uniunea Europeană se reduc cheltuielile, dar în același timp, simultan, din cauza acestui lucru, se reduc și veniturile. Și atunci toate investițiile în uh, domeniul muncii, în domeniul uh, producției, de asemenea, sunt reduse. De aceea nu cred eu că e nevoie de astfel de reduceri. Și vedem că veniturile uh, sunt și ele scăzute. Putem, spre exemplu, să avem anumite taxe, anumite taxe, știu eu, pe averile foarte mari, pe tranzacții financiare, care să ne permită să compensăm această reducere a venitorilor. Însă toate aceste idei nu au fost preluate și introduse în comunicarea Comisiei. Și uh, un alt aspect care pe mine m-a, mi-a, mie mi-a atras atenția este faptul că se dorește doar un drum unic și anume reducerea deficitului uh, public. Da, într-adevăr, deficitul trebuie să fie redus, dar trebuie să fim atenți la calendar, nu? Pentru că dacă vrem ca să reducem deficitul nostru public, evident, atunci, la un moment dat, s-ar putea să ne tăiem craca de sub picioare pentru că s-ar putea să agravăm problema în loc să o soluționăm. Și există un studiu care a fost realizat de economiști uh, ilustri care spun că dacă uh, renegociem calendarul acesta de reducere a deficitului public și îl prelungim cu câțiva ani, atunci vom reuși să îndeplinim toate angajamentele care sunt prevăzute la six-pack și atunci am putea să avem uh, câteva sute de milioane de euro rezervă care să ne permită să fie un potențial de investiție pentru creștere. Uh, care să servească obiectivelor strategiei UE 2020. Atunci eu nu înțeleg de ce e nevoie de atâta pripă, de atâta grabă, de, at- de o reducere a deficitului social într-un ritm atât de alert. Și în final, cred eu că este indispensabil în momentul în care vom discuta calendarul, va trebui să vedem introducerea regulii aceea de aur, despre care Veronica a vorbit în raportul său. Uh, e vorba de investiții, investiții în învățământ, în uh, Uh, cercetare, inovare și așa mai departe, uh, nu putem să lăsăm deoparte această regulă de aur. Și în final, Sunt de acord cu foarte multe aspecte din capitolul consacrat ocupării și cum nu am să fiu de acord dacă într-adevăr acest lucru îl repetăm de luni, de ani, de zile Uh, acestea nu sunt singurele studii de care depindem pentru a studia creșterea. Am avut foarte multe altfel de studii pe care le-am adoptat deja. Problema este că lucrurile nu se realizează de la un an la an și atunci, din punct de vedere politic, ne confruntăm cu o problemă trasăm anumite idei, dar nu le realizăm. Și atunci, pentru a ajunge la un consens real între planurile comisiei, interesul la nivel de Consiliu și interesele din partea Parlamentului, atunci e nevoie de o altă abordare. Uh, există lucruri care au fost repetate an de an. Va trebui să relansăm aceste programe naționale pentru ocupare, dar acestea nu au fost niciodată monitorizate. Uh, nu se știe ce s-a realizat, care au fost obiectivele, cum s-au realizat. Singurul lucru pe care îl știm este cifra globală și anume mii și mii de cetățeni care și-au pierdut locul de muncă. Și atunci, evident, putem să fim de acord cu anumite răspunsuri, spre exemplu, serviciile publice, dar știți că în țara mea, spre exemplu, s-au redus cu aproape 60% de la buget, fără ca nimeni să zică nimic. Și vedem că aceste cifre evoluează și atunci economia cum poate fi relansată? De patru ani de zile tot încercăm să facem acest lucru, însă n-am reușit. Învățarea de-a lungul vieții și așa mai departe, profes, uh, răspund, pregătirea profesională și așa mai departe. Toate acestea sunt elemente care ne-ar putea permite să relansăm ocuparea, mai ales ocuparea în rândul tinerilor. Sunt inițiative bune, dar insuficiente. De aceea cred eu că nu ne putem permite să lăsăm deoparte anumite investiții. Dacă luăm dintr-o parte pentru a investi în altă parte, atunci întotdeauna vom avea un dezechilibru. Se vorbește de fondul social european, care trebuie să fie mai uh, exigent cu obiectivele sale, care să fie mai concrete și mai ales să știm exact unde anume sunt utilizați banii și în ce programe. Da, într-adevăr, dar pentru asta e nevoie de mai multe fonduri, pentru că e nevoie de un program special pentru ocupare. E un moment istoric, e o situație uh, în care trebuie să fim foarte, foarte atenți și prudenți. Nu ne putem mulțumi doar de instrumentele și mecanismele pe care le-am avut până în prezent. Trebuie să imaginăm noi mecanisme, noi fonduri, noi surse de finanțare pentru a putea fi suficient de exigenți cu noi înșine. Și îngrijorările mele cele mai mari Mă preocupă accentul pe care îl pune totdeauna Comisia Europeană asupra pieței de muncă ca fiind flexibilizarea acesta, ca fiind singura posibilitate de a ieși din criză. Mă îngrijorează acest lucru. Sunt anumite fraze care spun, spre exemplu, se introduce ideea că trebuie reduse indemnizațiile pe care le primesc cetățenii atunci când e vorba de contracte standarde. Eu nu înțeleg care este legătura, care este legătura logică. Mi s-a mi-a, mi-a atras atenția sintagma aceasta contracte standarde. Ce înseamnă acest lucru? Da să vă dau un exemplu. Cu naționalizarea unei bănci, spre exemplu, am făcut anumite reforme care fac în așa fel încât că cetățenii își pierd jumătate din drepturile lor la indemnizații, de indemnități în momentul în care uh, uh, încheia un contract de lucru. Spre exemplu, în domeniul băncii s-a naționalizat în Spania foarte multe bănci cu fonduri europene și cetățenii sunt pur și simplu disponibilizați fără niciun fel de sume compensatorii. Și acest lucru este un adevărat scandal, pentru că aceste bănci au primit mii și mii și mii de uh, sute de mii de euro. De aceea mă îngrijorează această idee de flexibilizare, flexibilizarea salariilor, flexibilizarea convențiilor colective de lucru, flexibilizarea uh, condițiilor de angajare și de disponibilizare a uh, lucrătorilor și așa mai departe. Și mă îngrijorează de asemenea foarte, foarte mult această exigență de a uh, reduce prestațiile de asigurări sociale, pentru că avem nevoie de aceste prestații sociale și dacă nu suntem atenți le vom pierde. Și de aceea cred eu că este indispensabil în momentul în care vorbim despre practici de, ins- de inserțiune socială și de uh, formare, încă nu am ajuns la niciun rezultat. Iar în concluzie, raportul doamnei Lope Fontana este un bun punct de plecare și este o strategie a Comisiei pe care noi nu o împărtășim pentru că nu exista niciun fel de monitorizare și cred eu că aici e vorba de credibilitatea noastră și e vorba și de răbdarea de care dau dovadă cetățenii europeni. Ehm, Madame Marianne Harkin, puis Madame Cornelissen. Mulțumesc, doamna Harkin, după aceea doamna Cornelissen. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Cei doi colegi care au vorbit înainte au spus absolut tot. Nu vreau să mă repet, vreau doar să fac câteva comentarii. În primul rând vreau să-i mulțumesc colegii noastre pentru raport. Din păcate nu am putut să-l citesc decât în această dimineață, foarte pe scurt. Însă pare foarte complet, așa cum a spus-o și uh, colegul meu înainte și vă mulțumesc foarte mult pentru aceasta. Primul comentariu este că sunt de acord cu cele trei mesaje cheie. Cred că sunt foarte puternice, poate aliniatul 3 poate fi întărit chiar, dar sunt de acord cu uh, comentariile pe care le-ați făcut. Apoi ați spus că nu se pot atinge obiectivele pentru Europa 2020 cu această strategie și vorbiți de valoarea adăugată a fondurilor europene. Sunt de acord când spuneți că statele membre uh, trebuie să respecte planurile pentru crearea locurilor de muncă și trebuie să aibă astfel de planuri foarte ample. Într-adevăr, este esențial. După cum spunea și colegul meu înainte, este important să avem și uh, situația din statele membre atunci când vorbim. Săptămâna trecută am avut uh, discuția cu comisarii Ren și Andor pe aceeași temă și trebuie să vă spun că mi s-a părut că au fost multe care, lucruri care au lipsit. Ceea ce nu văd în aceste discuții este dovada că această politică funcționează. Funcționează în anumite domenii, dar nu funcționează în toate. Și dacă ne uităm doar la politica de austeritate, ce vedem? Vedem în mai multe state membre că de fapt, datoria suverană s-a mărit, nu s-a micșorat. Deci încercăm, de fapt, să Uh, facem, să luăm măsuri, dar de fapt ne-am coborât mai rău pe pantă, pentru că de fapt statele membre nu au reușit să se redreseze și nu au reușit să-și reducă datoria în comparație cu uh, PIB-ul uh, lor național. Așadar, eu cred că Comisia, și să sperăm că și cu părerea Parlamentului, bineînțeles, Comisia va putea să se uite la uh, o posibilitate de a nuanța textul. Nu e vorba să-l resturnăm și nu e vorba nici să schimbăm radical, ci e vorba să încerce o oarecare uh, nuanțare, mai ales a calendarelor, poate că acestea să fie mai puțin rigide, să nu mai există această obsesie cu austeritatea și atât. Știu că nu e numai austeritate, nu e corect să spunem aceasta despre comisie, dar totuși uh, cheia și de fapt uh, nucleul este austeritatea, într-adevăr. Trebuie de aceea, zic eu, să ne uităm la uh, posibilitatea de a face câteva schimbări, să încercăm să dăm statelor membre oportunitatea de a ieși din această criză. Ieri, de exemplu, probabil că ați fost mai mulți acolo, eu am fost uh, la conferința pentru persoanelor cu dizabilități și a fost într-adevăr dureros să vedem ceea ce spuneau acele persoane și nu numai din partea statelor membre care trec prin măsuri de austeritate dar și din partea altor state membre în care oamenii vorbesc despre felul în care au fost tăiate alocațiile peste noapte, nu au nicio independență, nu au demnitate. Și aceasta este consecința politicilor pe care le avem în statele membre. Cred de aceea că trebuie să găsim un echilibru în uh, măsurile pe care le luăm aici și sunt de acord cu dumneavoastră la aliniatul 25 și 26 când vorbiți despre consolidarea fiscală care trebuie să continue. Ea trebuie să continue într-o manieră proporționată și uh, prietenoasă pentru cetățeni. Poate că am putea să încercăm să găsim mai multe, um, mai multe variante de consolidare a acestei uh, soluții. Sunt de acord uh, cu ultima ultimul fragment în care vorbiți de o supraveghere democratică și de preluarea răspunderii pentru acest program. Cu toții știu că în toate mem- statele membre, dar mai ales în unele state membre, mai mulți cetățeni au început să fie, de fapt, uh, Uh, să se îndepărteze de Uniunea Europeană, să întoarcă spatele Uniunii, pentru că cetățeanul nu vede decât uh, titlurile din ziare. Și de aceea parlamentele naționale ar putea să joace un rol mai important în familiarizarea cetățenilor cu ceea ce se întâmplă, pentru ca cetățenii să se simtă mai conectați cu instituțiile europene. Foarte mulți nu se simt deloc legați de aceste instituții. Poate, poate acesta ar fi foarte bine. Mulțumesc. Președinta, mulțumesc foarte mult. Doamna Cornelisen, după aceea doamna Zubăr. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea, în primul rând, să o felicit pe doamna raportor. și uh, aș vrea să o felicit pentru că ați reușit să depuneți atâta activitate, activitatea de degrea într-o perioadă atât de scurtă de timp. Îmi amintesc și cum a fost acum câțiva ani pe aceeași temă, am avut extrem de mult de lucru. Este într-adevăr uh, foarte important acest raport, este o șansă să putem purta o discuție amplă despre criză și despre direcția economică în care trebuie să mergem atât uh, statele membre cât și Uniunea Europeană pentru a ieși din criză. Mi-a părut foarte rău să văd că anul trecut, uh, nu, din păcate, numai o mică parte din uh, Studiul nostru pentru creșterea economică a fost preluat de către Comisie și Consiliu. Se pare că ei nu consideră că legitimitatea democratică este neapărat necesară atunci când își schițează directivele pe care uh, trebuie să le aplicăm pe piața muncii, de exemplu, și eu cred că ei greșesc. Mă bucur că s-a ales uh, această formă pentru raport este diferită față de cea de anul trecut și obligăm Comisia să reacționeze concret la ceea ce propunem noi. În mod evident, uh, ei nu sunt foarte gata și doritor să preia ceea ce Parlamentul decide sau uh, ceea ce recomandă. Deci, uh, haideți să îi obligăm să acționeze. Mă bucur că strategia Europa 2020 a devenit o prioritate puternică și se subliniază aici că nu ne apropiem deloc uh, de cetățeni și că ne îndepărtăm, de fapt. Iar șomajul uh, este din ce în ce mai mare, este de 75% în anumite grupuri de populație și sărăcia s-a urcat și ea la cifre extrem de impresionante reducerile bugetare la cercetare și dezvoltare sunt de asemenea foarte grave și vor avea uh, repercursiuni pentru că acest sector ar fi fost important pentru investiții și pentru inovare, pentru economiile uh, care ar fi putut să se relanseze pentru locurile de muncă verzi, de exemplu. Și din păcate, strategia Europa 2020 nu pare să mai fie un subiect de actualitate nu a existat un uh, raport de progres pentru uh, Europa 2020 nici până acum. Se pare însă că filozofia este că Europa 2020 este foarte bună dacă economia merge bine. Dar acum, uh, din păcate, trebuie să se fie pusă în paranteză până când lucrurile se îmbunătățesc și nu aceasta este părerea noastră. Noi vedem lucrurile diferit. EU 2020 trebuie să fie cheia ieșirii din criză. Noi considerăm că trebuie să creăm locuri de muncă uh, în sectorul verde, în sectorul uh, administrației, de asemenea și în mai multe domenii și mă bucur că acest lucru se subliniază totuși în document. Implicarea Parlamentului și implicarea societății civile ar putea de asemenea să fie îmbunătățite. Voi încerca să fac câteva sugestii în uh, amendamente. Altfel, uh, vă mulțumesc foarte mult și cred că ați lucrat excelent. Mulțumesc, doamna Zubăr, și după aceea vreau să spun și eu ceva înainte să dau cuvântul comisiei. Mai dorește cineva să ia cuvântul în această dezbatere? Nu, atunci închei lista vorbitorilor și îi dau cuvântul doamnei Zubăr. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Până acum n-am avut ocazia încă să citesc raportul dumneavoastră pentru că am ajuns de-abia ieri seară, dar v-am ascultat cu atenție acum. Și m-a frapat un lucru din ceea ce ați spus și aș vrea să încerc să înțeleg mai bine cum se pune în aplicare sau cum poate fi pusă în aplicare uh, Um, următoarea chestiune pe viitor în practică, așadar. Și anume, spuneați că consolidarea bugetară trebuie să se întâmple întotdeauna în contextul creșterii, deci uitându-ne atent la creștere. Ceea ce nu prea înțeleg este că în realitate eu văd uh, așa, că există consolidare bugetară, dar consolidarea bugetară înseamnă ceva concret în punerea sa în aplicare. și am uh, văzut aceasta și în contextul țării mele, unde consolidarea bugetară a fost uh, lansată și este într-adevăr pusă în aplicare cu multe lan, uh, vedeți și concluziile troicăi, dar în țara mea aceasta a însemnat două lucruri, deci la mine în țară. În primul rând, în domeniul ocupării a existat foarte multe concedieri și, în al doilea rând, au fost reduse salariile, au fost tăiate salariile. Salariile au fost înghețate, măsurile de susținere sau uh, banii pentru concedii au fost tăiați, au fost, uh, s-au făcut și alte reduceri, de exemplu, s-au făcut uh, disponibilizări în sectorul public, 15% uh, vor mai fi concediați și până în primăvara anului viitor, cea mai, cel mai mare val de concedieri de până acum. Aceasta înseamnă la noi consolidare bugetară. Și acestea sunt, de fapt, consecințele. Ieri m-am uitat la știri și se spunea că din septembrie până acum, în Portugalia, comerțul cu amănuntul a scăzut cu 4,5%, cel mai mare procent din Uniunea Europeană. Aceasta înseamnă că, de fapt, oamenii nu mai au bani, nu mai consumă și, deci, uh, nu, neconsumând, uh, în fiecare zi, întreprinderile mici și mijlocii au de suferit și, până la urmă, dau faliment. Și eu am dificultăți, într-adevăr, să înțeleg cum pot să se combine acum aceste două lucruri. E foarte frumos ce propunem. Dar în realitate există consecințe. Eu vreau să înaintez câteva amendamente și unul din propunerile mele va fi probabil uh, o propunere contrară oarecum și anume voi spune că trebuie să se crească salariile și pensiile și anume nu numai pentru a avea mai multă dreptate socială, ci și pentru a putea să relansăm economia, pentru un impuls, o dinamizare a acesteia. Sper, deci, că veți accepta propunerile mele. Mulțumesc! je voudrais euh, remercier euh, la rapportrice, euh, redire, mais je crois que l'ensemble des collègues... Vreau să-i mulțumesc raportoarei, spune președinta, și cred că majoritatea colegilor care sunt interesați de această dezbatere înțeleg foarte bine cât de important este să discutăm despre aceste puncte și uh, cât de important este ca și Comisia să preia propunerea noastră, chiar dacă va schimba titlul acestui dosar. Eu uh, cred că ne va propune, ne propune un examen, uh, o examinare anuală a creșterii. Există anumite paradoxuri, pentru că dacă ne uităm la, previzi, la previziunile de creștere, așa zise, ale Comisiei, ale OCDE-ului și a altor instituții, și la analizele independente care s-au făcut uh, indiferent și inclusiv de către grupul meu. Vreau să vă rog să vă uitați cu atenție la concluziile acestor analize. Nu știu dacă ați uh, luat la cunoștință, dar uh, grupul socialist și democrat, după cum ați văzut, a mandatat o contraexpertiză făcută de trei institute independente, un examen de, de creștere anual independent care să care uh, de fapt uh, face același lucru cum, uh, pe cum are ca mandat și examenul anual de creștere. Și se vrea, de fapt, o constatare a situației, o fotografie de moment. Iar în pregătirea summitului din decembrie, Consiliului European, se vede că pe plan instituțional, dar și chiar pe chestiunea de fond, putem să remarcăm doar o singură strategie, o strategie în care federalismul de fapt este redus la puterea de acțiune a Comisiei susținută de Curtea de Justiție, dar de fapt interfața între o dezbatere europeană și o dezbatere națională ar trebui să permită o avansare, dar din păcate nu este deloc uh, în spiritul și în logica Comisiei Europene. Așadar, este un federalism foarte ciudat. Eu sunt federalist în general, dar nu pe baza unei reguli unice pe disciplina sancțiunii, pentru că nu cred că este aceasta tipul de bună guvernare de care avem nevoie. Dar, în acest uh, context, în această fotografie de moment, vedem de asemenea cum uh, Comisia a instaurat așa numitele contracte deși se fac analize specifice pe țară, s-au instaurat contracte punitive care sunt uh, sub controlul Comisiei Europene. Știu că statele membre s-au ascuns în spatele euro pentru ca, pentru, euroului pentru a nu face ceea ce trebuiau să facă, dar nu cred că remediul uh, este mai bun decât problema în acest caz. Cel puțin uh, la comisie se vede că există două dimensiuni care nu sunt deloc prezente în dezbatere și anume dimensiunea socială, pe de-o parte. Dacă, de exemplu, ne uităm la examenul anual de creștere, se vorbește de foarte mulți termeni importanți, tinerii, există o idee de ieșire din criză prin investiția în capitalul uman, care este un punct esențial, și de asemenea recomandările specifice de țară ar putea să îmbunătățească această situație, deci toate aceste puncte trebuie susținute. Și în raport trebuie să se scrie același lucru, dar trebuie să mergem mai departe. Și cred că dimensiunea socială nu și are o pondere precum i-ar reveni în general în această problemă. Știu că Direcția Generală ECFIN uh, în, între Ecofin și EPSCO există în continuare probleme de armonie, însă un ultim punct care a fost menționat de alții în, înaintea mea, mai există și problema echilibrului care ne ajută să ținem cont de heterogeneitatea dintre țări. Dacă vrem să un, articulăm o dezbatere națională sau o dezbatere europeană, trebuie în primul rând să avem uh, la nivel uh, național o privire de ansamblu. Dar totul trebuie să se întâmple în fiecare stat membru. Nu putem să aplicăm aceeași rețetă la toate statele membre. Trebuie să ținem cont de dezechilibrele macroeconomice pe care trebuie să le combatem. Și acesta este o legătură pe care Comisia n-a făcut-o, sau cel puțin nu a făcut-o destul de bine. Ea se regăsește în continuare într-o viziune unilaterală în care urmează abordarea unor guverne aparte, în care nimeni nu mai vorbește de sancțiuni, dar se vorbește mai degrabă de hazarduri morale, care până la urmă sunt același lucru. Iată câteva elemente pe care vreau eu să le subliniez și mulțumesc foarte mult uh, raportoarei. Comisia este reprezentată în sală. Domnul Loren Garcia este aici, dar și domnul Angstedt. Nu știu care dintre dumneavoastră dorește să ia cuvântul. Oricum aveți cuvântul. Bună ziua, Santiago Loranca de la DG Employment. Mulțumesc în primul rând, doamnă președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul și pentru că mi-ați dat șansa să spun câteva cuvinte în uh, această dezbatere. Apreciem uh, toate comentariile care s-au făcut. Bineînțeles că odată ce se va publica și adopta de către Comisie supra, um, studiul anual de creștere, vom uh, putea constata că rezultatele nu sunt neapărat îmbucurătoare, pentru că peste tot situația ocupării și situația socială, dar și creșterea economică în multe state membre este în declin. Aceasta, bineînțeles, se reflectă în discuțiile pe care le purtăm în momentul de față la Comisie pentru a pregăti această supraveghere anuală de creștere. Este evident că situația este dificilă și situația este și foarte diferită. În general, după cum spuneam, situația e în declin, dar există totuși o mare paletă de situații care se reflectă în diferite rate de creștere. În unele cazuri uh, avem uh, o rată de creștere negativă și mare, dar și uh, o situație pe piață foarte diferită de la o țară la alta. Ceea ce se vede foarte clar și în ceea ce privește ratele șomajului foarte diferite pe piețele UE. Aceasta se vede, bineînțeles, în uh, proiectul de raport pe tema ocupării care este anexat studiului de creștere. Această diversitate de situații pe piața muncii uh, se reflectă poate și într-un alt element care s-a menționat deja în dezbatere de mai multe ori astăzi, și anume e vorba de consolidarea fiscală și de marja de manevră pe care o au unele state membre. Suntem într-o situație în care diversitatea aceasta afectează și două punct, fac, doi factori importanti, marja de manevră, pe de-o parte, și uh, capacitatea de pârghie pe care o au unele măsuri în economie, care se reflectă fie în uh, public, fie în uh, datoria publică sau datoria privată. Într-adevăr, consolidarea fiscală este o prioritate, este esențială, precum este și relansarea economiei în general. Acestea sunt cele două precondiții pentru o creștere adevărată. Ceea ce este important, zic eu, în mesajul Comisiei, este că avem nevoie și de căi diferite Uh, de căi diferite posibile, diferite marjă de manevră pentru diferitele state membre. Am vorbit deja de această posibilitate, iar consolidarea fiscală poate să meargă pe diferite căi, așa cum consideră și Comisia Europeană. Suntem conștienți de nevoia de a proteja anumite elemente atunci când implementăm consolidarea fiscală. Comisia a fost foarte clară atunci când a fost vorba de implementarea unor programe, educația, early education, dar și uh, alte programe în domeniul uh, cercetării și în domeniul ocupării și toate aceste politici de piață trebuie mai întâi identificate și trebuie create plase de siguranță și sisteme de protecție socială, care sunt până la urmă acele uh, remedii pe care le putem avea în timp de criză. Aș vrea să menționez câteva comentarii care s-au făcut pe baza planului de ocupare național. Este nevoie de aceste planuri la nivel național. Considerăm că capitolul ocupare din programul național de reformă este de fapt un plan de ocupare, plan de locuri de muncă. Anul acesta planificăm uh, să stabil, să trimitem un ghid mai detaliat statelor membre, incluzând și pregătirea programelor naționale de reformă. Deci, de data aceasta, acestea vor fi mai detaliate și va fi mai clar ce trebuie să intre în aceste National Job Plans, Plan Național pentru Locuri de Muncă. Menționând toate acestea, trebuie să nu uităm de prioritățile cheie pe care le avem, pentru că acestea au fost repetate de numeroase ori de către comisie. S-au făcut comentarii ieri, de exemplu, despre pachetul pentru garanția pentru tineri, ați discutat înainte de ea, un um, serviciu care este important. Uh, există un echilibru clar între nevoia de a proteja social, sistemele de uh, protecție socială și nevoia de a proteja grupurile dezavantajate din societate. Comisia vrea să acorde o mare atenție acestor două subiecte, mai ales în ceea ce privește implementarea măsurilor de consolidare fiscală. Vreau să mă opresc aici și uh, Mă bucur dacă voi putea coopera în continuare cu raportorii și cu grupul dumneavoastră și cu grupurile dacă este nevoie de o clarificare suplimentară. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvânt doamna raportor. Madame la Présidente, uh, quiero dar la... Mulțumesc! Los uh, Aș vrea să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și reprezentantului Comisiei pentru această dorință de dialog, e un lucru important. N-am să pot să răspund fiecăruia în parte, pentru că eu cred că cel mai bine mai întâi ar trebui să studiem uh, în pace acest raport și apoi, eventual, să discutăm mai în detaliu. Însă subliniez faptul că există aici un consens. Dacă vrem să fim ascultați și auziți, avem nevoie de o majoritate amplă, cât mai amplă cu putință și cred eu că putem ajunge la acest lucru. Avem nevoie de un text care uh, dacă este adoptat în Parlament cu o, mai, cu majoritate amplă, atunci va fi foarte greu să nu fim ascultați. De aceea doresc să vă mulțumesc încă de pe acum. Merci beaucoup. Vă mulțumesc. Acestea fiind spuse, termenul pentru depunerea amendamentelor este apropiat, așa cum și Termenul pentru prezentarea raportului dumneavoastră a fost scurt, este 13 decembrie ora 12, vom examina amenamentele pe 18 decembrie și vom vota raportul dumneavoastră pe 14 ianuarie la o sesiune extraordinară a comisiei noastre la Strasburg. Votul în plenare este prevăzut pe 4 și, între 4 și 7 februarie între timp, pe 28 ianuarie vom uh, organiza în cadrul începutului săptămânii parlamentare europene un eveniment, vă atrag atenția asupra acestuia și a tuturor echipelor care negociază acest text. Uh, este un moment important pentru a organiza interfața în legătură cu aceste aspecte cu colegii din Parlamentele Naționale. Trecem la punctul următor de pe ordinea de zi, examinarea proiectului meu de raport în legătură cu pardon. Euh, nu, trecem la punctul 12, spune doamna președinte. Uh, Examinăm proiectul de raport privind responsabilitatea uh, statelor de pavilion în legătură cu respectarea directivei 2009-13 în legătură cu aplicarea acordului Asociației Armatorilor din Comunitatea Europeană și Federația Europeană a Lucrătorilor din Transportul cu privire la Convenția uh, Uh, în domeniul maritim din 2006 și modificarea directivei 1999-63. În legătură cu acest proiect de raport am primit 8 amendamente în legătură cu care voi prezenta poziția mea. După cum am spus în prezentarea proiectului de raport, principala dificultate aici se referă nu la reinterpretarea Convenției lucrătorilor din domeniul maritim, ci în legătură cu aplicarea sa pe teritoriul Uniunii Europene, având în vedere competențele Uniunii și cele ale statelor membre. Mai ales că, din punct de vedere juridic, una din principalele inovații oferite de Convenția pentru munca în domeniul maritim este că situația ratificării acestei convenții, dacă se organizează o inspecție pe o navă, statul portului poate realiza această inspecție fie că statul pavilionului a ratificat sau nu convenția. Din uh, punctul de vedere al capacităților de inspecție, vedem cât de utilă poate să fie această convenție, dar problema este faptul că organizarea acestor inspecții nu este de competența Uniunii Europene, ci de competența statelor membre atât în ceea ce privește inspecția, cât și um, acordarea certificatului în urma acestor inspecții. În Consiliu, statele membre sunt foarte hotărâte în legătură cu acest aspect. Acum, ce am de spus despre amendamente? S-au depus uh, o serie de amendamente de, de către aceiași autori, uh, colegii de Bacher, Union și uh, Gesin Messner, amendamentele 64, 65, 66 și 67, care se referă, de fapt, la mobilizarea statelor membre pentru punerea în, aplicare a acestor competențe. Am prevăzut o ședință săptămâna viitoare pentru a discuta aceste lucruri. Eu voi avea o poziție favorabilă în legătură cu aceste amendamente în măsura în care ne vor permite să depășim contradicția actuală. Trebuie să fie răspunsul la întrebarea care se pune, adică dacă pe această cale vom putea avea o poziție negocierile cu Consiliul care să ne permite rezolvarea contradicției um, care ne confruntăm, bineînțeles le voi accepta cu plăcere, dar trebuie să răspund acestui obiectiv. Dacă nu, împreună trebuie să elaborăm o propunere de compromis care să ne permită să afirmăm poziția noastră, depășind în același timp obstacolul juridic care ne confruntăm. Un amendament pe care l-am citat propune fixarea unui anumit interval între inspecții, un, un termen, un, uh, o perioadă minimă Mm, cred că este o contribuție utilă pentru că deocamdată nu se prevede așa ceva în text. E vorba de amendamentul 66. Amendamentele colegei Iuta Steinruck au la bază aceleași idei pentru că se referă la mobilizarea statelor membre pentru a face față responsabilităților lor și cred că putem accepta și această contribuție, pentru că poate fi utilă. Acestea fiind spuse, amendamentul 71, care este un amendament important pentru că trebuie să avem mai mult control asupra modului în care va fi aplicată această convenție de statele membre, ținând cont de responsabilitățile lor. Cred că am prezentat lucrurile suficient de complet și acum dau cuvântul colegilor care doresc să revină la anumite aspecte din acest proiect de raport și amendamente. Filip Vignon, vă rog. Uh, thank you. Um... Mulțumesc. Am o declarație din partea uh, de Bacher, care este uh, raportorul nostru pe această temă, așa că citesc pur și simplu declarația sa. Mulțumesc, domnule raportor, pentru raport. Nu sunt multe amendamente. Um, am depus câteva amendamente al, alături de colegii mei și consider că propunerea comisiei este una bună, clară și menționează aspectele cele mai importante. Presupun că actorii interesați și partenerii sociali au fost consultați înainte de publicarea propunerii. Cred că trebuie să acceptăm directiva 2009-13 și acordul cu partenerii sociali pe care îl pun în practică, așa că nu trebuie să mai luăm alte lucruri din Convenția Muncii în domeniul maritim pentru a le uh, introduce în text. Trebuie să acceptăm acest acord cu partenerii sociali, sprijinind propunerea Comisiei și adăugând cât mai puține lucruri. Am câteva amendamente privind certificarea și accept câteva amendamentele raportorului pentru a alinia mai bine textul cu propunerea Comisiei. Uniunea um, Europeană nu are temei juridic pentru a aplica um, condiții legate de certificare. Acestea trebuie să fie făcute în legislația națională. Nu trebuie să forțăm acordul cu partenerii sociali și altfel nu avem uh, uh, temei juridic uh, pentru uh, emiterea certificatelor. În directiva 2009-13 există deja prevederi și a le repeta în altă directivă nu ajută la mai multă transparență și claritate. De aceea, um, uh, grupul meu nu va sprijini această adăugere din partea raportorului. În legătură cu responsabilitățile, uh, voi cere grupului meu să voteze împotriva um, amendamentelor raportorii, pentru că Comisia nu a introdus aceste aspecte, așa că nu trebuie extinsă răspunderea dincolo de statul pavilionului. Aici e vorba doar de responsabilitățile statelor pavilionului pentru aplicarea directivei 2009-13. Ne vedem la vot. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai dorește cineva să ia cuvântul? Cineva din partea comisiei dorește să spună ceva, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt Cristine Berg de la Comisia Europeană. Comunitatea Siguranței Maritime astăzi își exprimă tristețea pentru că aseară a avut loc un uh, accident pentru că o va, un vas mare uh, s-a ciocnit uh, cu uh, o navă mai mică în Marea Nordului um, un cargo care uh, transporta autoturisme uh, Um, care circula cu o viteză de 60 de noduri uh, s-a ciocnit de un vas uh, în largul Amsterdamului. 13 uh, persoane din echipaj au fost salvate, dar având în vedere condițiile de pe mare, probabil cei, cele șapte persoane dispărute nu vor putea fi uh, recuperate. Comisarul Caras este în contact uh, cu uh, familiile celor uh, persoanelor dispărute. Faptul că au loc atât de multe accidente arată că trebuie să se țină cont de multe condiții în navigarea pe mare și condițiile de muncă sunt un element important. Acestea fiind spuse, considerăm că încheierea convenției uh, uh, privind uh, munca în domeniul maritim în 2006 și acordul între partenerii sociali incorporat în directiva 2009-13 este, foarte, este unul important. Comisia a încercat acum să facă, să propună condițiile de aplicare la timp înainte de intrarea în vigoare a Convenției vara viitoare. Doresc să vă mulțumesc dumneavoastră personal pentru toate amendamentele propuse. Trebuie să recunoaștem că există diferențe în abordarea Comisiei și în abordarea dumneavoastră. Comisia a încercat să aplice conținutul acordului social și am notat declarația raportorului din umbră Dumneavoastră, doamnă raportor, considerați că trebuie să se aplice întregul uh, acord Noi la comisie nu obiectăm din start, dar cred că trebuie să existe un acord cu colegiuitorul, Consiliul. Doresc totuși să subliniez faptul că mai multe elemente din, din convenție uh, nu pot uh, fi aplicate așa de ușor uh, prin prevederi, mai ales în legătură cu um, serviciile de forță de muncă și țările din care vine această forță de muncă, mai ales având în vedere aspectul legat de extrateritorialitatea dreptului european, având în vedere că acum contractele de muncă ale echipajului sau membrilor echipajelor um, pot fi guvernate sau de legea statului pavilionului sau de legea din țara în care uh, au fost recrutate persoanele uh, sau din țara în care și are sediul firma prin care au fost redactate acest marinari. Adică Uniunea Europeană dorește să aplice să uh, oblige țări terțe să aplece această convenție? Noi putem începe să examinăm această posibilitate. Am putea uh, găsi un sistem de certificare și de inspectare din partea Agenției pentru Siguranța Maritimă, așa cum se face în domeniul formării uh, caz în care Agenția pentru uh, Siguranță Maritimă merge în țări terțe unde există academii pentru ofițeri care apoi uh, lucrează pe navele cu pavilion european dar noi la comisie am considerat că nu suntem gata să facem o astfel de propunere în acest caz nu am dorit să impunem uh, statului portului și statului pavilionului obligații în acest sens în momentul în care intră în vigoare convenția. Dar putem să încercăm să găsim un sistem potrivit pentru aplicarea unor astfel de prevederi. Deci există multă bunăvoință uh, față de propunerile dumneavoastră, dar uh, este o chestiune dificilă, delicată în ceea ce privește aplicarea extrateritorială și noi la Comisie avem nevoie de mai mult timp pentru a studia aceste propuneri. Un alt aspect important pe care doresc să-l menționez este cel legat de uh, posibilă dublă certificare. Noi nu considerăm că statele membre au ceva de câștigat dacă emit un al doilea certificat față de cel conform directivei 2009-13, pentru că Până la urmă, controlul statului portului este uh, cel predominant pentru toate navele care intră în porturile europene și trebuie să facă acest lucru pe baza aceluiași certificat folosit de toate țările uh, cu ieșire la mare. De, considerăm, deci, că vom uh, putea ajunge la uh, versiuni comune de text cu dumneavoastră și Consiliul pentru a obține un acord rapid în legătură cu directiva, care este un element important uh, și care trebuie să fie în vigoare în momentul în care intră convenția în vigoare la vară. Vă mulțumesc dumneavoastră și tuturor membrilor Comisiei pentru sprijinul constructiv în legătură cu aceste aspecte. Vă mulțumesc uh, pentru aceste elemente, pentru că Astfel se dinamizează întregul text și ne ajutați să găsim modalități de a avansa mai bine decât transpunând pur și simplu acordul între partenerii sociali. Am înțeles care este obiectivul politic și anume să spuneți am transpus acordul între partenerii sociali înainte de intrarea în vigoare a Convenției dar în același timp știm foarte bine că în această logică a pașilor mici uneori uităm lucruri esențiale și, după părerea mea, un lucru esențial din Convenția um, muncii în domeniul maritim este chestiunea inspecțiilor și certificării, mai, bineînțeles, inclusiv relația cu statele terțe pe care ați menționat-o. Îmi cer scuze pentru că ați informat uh, Comisia în legătură cu drama uh, din această noapte. Puteți să ne spuneți eventual uh, din ce țară, mm, ce pavilion bătea acea navă și, că, și uh, de ce origine erau uh, membrii echipajului? Da. Pe de o parte era um, vasul uh, Baltic Ales, deci um, o navă cargo care transporta autoturisme noi, 24 persoane în echipaj, dintre care 13 au fost salvați și 7 sunt, care ați dispărut și 4 au fost uh, au uh, decedat și mai a mai fost o navă cipriotă, Corvus J. Toți membrii echipajului au rămas la bord și echipajul acestui vas a participat la salvare. Un vas mai mic care um, transporta containere. Uh, în schimb, nava cargo care transporta autoturisme pur și simplu uh, a, a naufragiat uh, și uh, s-a um, înfundat în mare. Avem o întâlnire cu raportorii uh, din umbră pe 12 decembrie. Vom discuta atunci cum vom articula aceste elemente și vom examina eventuale amendamente de compromis pe 23 ianuarie. Vom vota pe 24 pentru a vota textul în plenară în martie sau aprilie dacă nu cumva începem negocieri pentru un acord în prima lectură. Am încheiat acest punct de pe ordinea de zi și trecem acum, în principiu, la punctul 13, o dezbatere comună a celor două rapoartele domnului Howitt, dar domnul Howitt nu este prezent. e vreo problemă dacă discutăm acum punctul, acum punctul 15, pentru că doamna Omen Reuten este prezentă în sală. Să vedem dacă și raportorii din umbră sunt prezenți. Dar avem o problemă, pentru că toți raportorii din, din urmă nu sunt prezenți. Avem? Așteptăm puțin să vedem ce se întâmplă. Ajunge mai întâi domnul Howitt în sală. Vă rog, chemați pe ceilalți pentru că trebuie să plec acasă pentru că uh, mama mea are o problemă și are nevoie de mine cât de repede. Doamnă raportor, am spus că poate vom discuta mai întâi punctul dumneavoastră Uh, avem cu toții problemele noastre, le înțelegem pe ale dumneavoastră. Mă uit dacă diferitele echipe de negociatori sunt prezente pentru o dezbatere sau pentru cealaltă. În ambele cazuri nu sunt prezenți toți interlocutorii, așa că nu prea ar fi bine să trecem la dezbateri facem tot ce putem pentru a accelera uh, dezbaterile. Domnul Cercas. Da, nici noi nu avem raportorul nostru. Ce am rugat pe cineva să sune ca să vedem dacă poate veni, dar uh, având vedere situația aceasta excepțională, având vedere situația doamnei Omen Reuter, poate ar fi bine să, să înceapă dumneai mai întâi. Și cred că eu în parte am să pot să răspund din partea grupului socialist, așa că dacă sunteți de acord am putea continua așa. Yeah.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 Bun, e ora 11.35, în principiu acest punct trebuia să fie examinat la 11.35, așa că dacă nu se opune nimeni... Și ce se întâmplă acolo? Cine vine, domnul Howitt sau domnul Darden? Bun. Vom examina punctul 15 acum. Nu văd niciun fel de observații din partea liberalilor sau din partea verzilor, așa că am să dau cuvântul acum doamnei Omen Reuten pentru a ne prezenta raportul său referitor la agenda pentru pensii adecvate, sigure și viabile. E vorba de o luare de poziție pe marginea cărții albe publicate de către comisie pe 16 februarie uh, anul acesta. Așa că, doamna raportor, aveți cuvântul. Doamna președinte, îmi pare rău, uh, mama mea are 87 de ani, a căzut, așa că trebuie să plec neapărat acasă. pentru a putea organiza transportul uh, cu ambulanța până la spital. De aceea sunt un pic grăbit astăzi. și am să continui în olandeză. Eh, Mulțumesc, doamna președinte. Raportul pe care îl avem în fața ochilor în momentul de față și aș dori să îi rog pe colegi să citească cu atenție expunerea de motive, pentru că acolo se oglindește în mod exact Uh, se oglindesc în mod exact toate problemele cu care se confruntă statele noastre membre. Eu, ca și olandez, am lucrat pe marginea acestui raport și am încercat să schițez problema care există la nivel de state membre ale Uniunii Europene. Iar pentru început aș dori încă o dată să spun că sistemele de pensii țin, înainte de toate, de răspunderea statelor membre. Cu toate acestea, există totuși și o nevoie de coordonare la nivel european. Când văd care sunt exigențele Pactului de Stabilitate și Creștere, ale strategiei UE 2020, în momentul în care mă uit la metoda deschisă de coordonare, e bine, iată, acestea sunt forme de legislație soft pe care le regăsim în astfel de dosare precum cea legat de pensii. Doamna președinte, înainte de toate știm care este evoluția demografică în Europa. Oamenii încep să lucreze mai târziu, tinerii. Un betere opleiding, <coughs> later op de arbeidsmarkt. Tinerii ajung pe piața muncii mai târziu pentru că studiază mai mult. Ik hoop dat het nu gaat. <clears throat> Sper că acum am să pot vorbi. Later op de arbeidsmarkt. Tinerii studiază mai mult, sunt mai bine pregătiți, ajung pe piața muncii mai târziu și lucrează mai puțin decât se prevedea pentru a putea ieși la pensie. Deci vedem că populația activă ca număr scade. În 2008 mai aveam în continuare încă patru persoane active care lucrau pentru o persoană uh, ieșită la pensie. Dar în 2020 se pare că vom ajunge la două persoane active pentru o persoană ieșită la pensie, ceea ce înseamnă că cei care s-au născut în 1960 aveau o speranță de viață de 76 de ani pentru un bărbat iar pentru un copil care s-a născut în 2004, speranța de viață va fi mai lungă. Deci vedeți că piața muncii evoluează și există diferențe, discrepanțe între diferitele state membre în Uniunea Europeană. În momentul în care vedem situația categoriei de vârstă de 55 de ani și mai mult, vedem că avem o participare la piața muncii care ajunge până la 50% în Danemarca se ajunge la 61%, iar în Belgia la doar 39%. Iar toate aceste elemente analizate preună demonstrează că există, bineînțeles, persoane din ce în ce mai în vârstă care au o sănătate de fier și care depind de prestațiile lor, de prestările lor de pensii. Și, în același timp, în paralel, avem din ce în ce mai puține persoane prezente pe piața muncii și deci, numărul de persoane active scade, lucru care pune probleme. Și această problemă o descriu în raport. Evident, există sisteme de pensii foarte diferite. Însă, în Europa, și cred că e sistemul care este cel mai important, e sistemul acelui prim pilon. Sistemul în care plata pensiilor uh, se face fie prin intermediul unor prime sociale, fie prin intermediul unor contribuții la sistemul de pensii. Iar aceste prestații sunt supuse unor presiuni. Mai mult decât atât, în statele membre, cele care sunt în statele în zona euro, există și această presiune a deficitului de 3%, deficit bugetar. Deci, fie putem crește bugetul, da, deficitul bugetar, dar asta Europa nu-și dorește acest lucru, fie se reduc sumele plătite la pensii. Și avem cazuri în care pensionarii, dacă ne uităm la situația lor financiară, e bine, sărăcia este cea, gradul de sărăcie este cel mai ridicat în rândul pensionarilor. Ori nu asta ne dorim noi, vrem un nivel de pensii corect. Și Vrem finanțe publice sănătoase. Ceea ce înseamnă că datorită sistemului actual, sistemului existent, va, vom trebui să facem, din cauza acestui sistem, va trebui să facem economii. Și va trebui să vedem cum vom uh, face aceste reduceri, în care pilon, în primul, în al doilea. Deci e nevoie de măsuri în acest sens pentru ca solidaritatea între generații pe termen lung să fie de asemenea și ea garantată. Însă, asta nu înseamnă că lucrătorii sunt cei care trebuie să aibă pe umeri toate presiunile, dar nici tinerii care de să lansează pe piața muncii. Și eu încerc să descriu și să explic această dilemă, doamna președinte. Iar soluțiile pe care le propun ar fi mai întâi să ne asigurăm că vor exista mai multe persoane active pe piața muncii. Este inacceptabil ca într-un moment în care ne aflăm într-o situație de recesiune economică, persoanele de 50, în vârstă de 55 de ani și poate și mai mult să fie primele care părăsesc piața munții, doar din cauza că au costă mai scump, între ghilimele. De aceea cred eu că statele membre vor trebui să aibă o politică uh, mai potrivită pentru a menține aceste persoane la locul muncii, cu atât mai mult cu cât acestea își doresc să rămână la locul muncii. Deci pentru asta e nevoie de măsuri. Anumite state membre au luat astfel de măsuri și se descurcă bine. În raport există cifre în domeniu, dar sunt și alte state membre care nu se descurcă chiar atât de bine. Apoi, un alt aspect, doamna președinte, trebuie făcute economii, indiferent care sunt sistemele la care, de, de pensii la care ne referim, primul pilon sau al doilea pilon. De asemenea, nevoie de economii uh, atât în primul pilon cât și în al doilea pilon. Iar în acest sens, cred eu că, indiferent de sistemul ales, e nevoie ca să avem un anumit grad de certitudine. Spre exemplu, dacă investim în cel de-al doilea pilon, care este finanțat de către angajatori și de către salariați, e bine, investițiile acestea trebuie să fie investiții durabile, sustenabile. Iar în acest sens, cred eu că Uniunea Europeană poate merge și mai departe. Și de altfel, acest lucru a fost reluat și în raportul domnului Mann la Comisia Econ- pentru Afaceri Economice, la Econ directiva IORP trebuie să fie adaptată în așa fel, să fie adoptat, adaptată în așa fel încât prevederile uh, directivei Solvency 2 să fie suficient de bine implementate. Eu, eu, în acest sens, eu sunt destul de critică. Eu cred că va trebui să facem și mai mult decât am făcut până în prezent. Iar cei care încă n-au ieșit la pensie să fie cât mai bine informați asupra ceea ce așteaptă. Deci o politică de informare cât mai clară. Oamenii să știe dacă trebuie să pună bani deoparte, dacă trebuie să acționeze într-un fel sau altul pentru pensiile lor. Un alt aspect, doamna președinte, mobilitatea. Anul trecut, în Cartea Verde a Comisiei Europene, am constatat că mobilitatea nu trebuie să aducă cu sine și o sancțiune. Deci, e o propunere care în momentul de față este discutată de președinția cipriotă și anume ca drepturile dobândite de cineva pentru pensii în primul pilon, dar și în al doilea pilon, trebuie să fie luate în considerare în momentul în care lucrătorul respectiv este un lucrător mobil, care se mută într-o altă țară. Și atunci, drepturile care au fost astfel acumulate să nu fie pierdute. Și mai mult decât atât, ar trebui ca la nivel european să existe niște norme minime de dobândire a acestor drepturi, norme armonizate și în momentul în care sau cineva a contribuit pentru sistemul de pensii, atunci persoana respectivă să poată beneficia de o revalorizare uh, asemănătoare cu cea pe care o pot avea persoanele uh, care se află în uh, noua țară în care lucrătorul respectiv s-a instalat. Și de altfel există un raport pe această temă, un raport al Comisiei. Acest lucru se poate rezolva prin, intermedia, prin, prin, uh, prin intermediul unui regulament, însă e vorba de aspecte deosebit de tehnice, așa că nu cred că vom reuși să facem asta acum. Pe de altă parte, Comisia Europeană mai face și o altă propunere, o propunere la, din care n-am înțeles nimic. Pentru a avea un fond european în atenția cercetătorilor. Eu trebuie să vă spun, nu înțeleg care e utilitatea. Însă aș vrea să văd care este și părerea colegilor mei pe această temă. Dacă vrem să asigurăm această solidaritate între diferitele generații, ar trebui ca la nivel de state membre să introducem un anumit număr de reforme. Și prin acest raport am încercat fac câteva sugestii în acest sens. Acum, în ceea ce privește schimbarea directivei IORP, eu am spus că am fost destul de critică uh, și asta ține mai degrabă de Comisia Econ, dar sunt destul de critică în ceea ce privește exigențele cantitative. Însă în momentul în care vorbim despre exigențele de calitate, transparență, bună guvernanță, în, modul, în costurile acestor fonduri de pensii pe care le implică aceste fonduri de pensii, bine, sunt mai mult decât favorabile unor astfel de garanții de calitate. Și deci, încă o dată, doamna președinte, îmi cer scuze, sunt într-o situație eh, destul de dificilă, sunt destul de nervoasă din cauza uh, unor elemente personale și m-a lăsat și vocea, așa că sper că o să puteți să mă înțelegeți și sper să putem avansa pe marginea acestui dosar. Mulțumesc, dragi colegi! Raportorii din umbră încă nu s-au manifestat. Domnul Darden, Mulțumesc, doamna președinte. Câteva cuvinte, pentru că nu ne aflăm decât la începutul acestei dezbateri importante în analiza acestui raport și mă bucur că acest proiect de raport a fost înaintat și că vom putea din nou să discutăm despre această temă importantă. Și din nou, faptul că avem ocazia să colaborăm cu doamna Omen Reuten, nu-mi amintesc de colaborarea noastră pe marginea cărții verzi. O temă importantă, într-adevăr, se spunea deja în momentul în care am discutat Cartea Verde, e bine, tema aceasta este în continuare pertinentă, dacă nu cumva și mai pertinentă astăzi, pentru că noi constatăm că la nivel de state membre, la nivel de bugete naționale, uh, Situația e complicată și dificilă și adevărat că aspectul acesta pensii reprezintă un element important în ceea ce privește gestiunea curentă a statelor membre. Marjele de manevră sunt destul de reduse, de aceea trebuie să ne gândim și să nu pierdem din vedere acest aspect. Cred eu că această analiză nu poate fi doar una strict bugetară, ci ar trebui, de asemenea, să ținem seama de toată uh, importanța subiectului, principiul de solidaritate, care trebuie să fie în continuare la baza acestui sistem de pensii, iar cetățeanul are nevoie de așa ceva. E un element care trebuie să reiasă clar din raportul nostru, din analiza noastră. Și asta într-un moment în care precaritatea sporește, din păcate, la nivel european. Deocamdată avem Convenția Anuală a Platformei Europene de Luptă împotriva Sărăciei și, din păcate, trebuie să subliniem faptul că, în loc să constatăm o scădere a numărului de persoane în situație de sărăcie, bine, din potrivă, ne confruntăm cu un fenomen total opus, iar sistemul de pensii poate să contribuie la această luptă împotriva sărăciei. Deci, viitorul pensiilor noastre este o miză importantă, o provocare importantă. În cadrul cărții verzi și de altfel pot să repet acest lucru încă o dată acum. Liniile directoare ale grupului socialist erau complementaritatea între diferiții piloni 1, 2, 3, importanța pilonului 1, care este deosebit de important ca element de solidaritate, solidaritate între generații, nu trebuie să avem o, o, o obsesie în ceea ce privește vârsta legală de pensie. Nu, ci trebuie să avem drept obiectiv creșterea ratei de ocupare și trebuie să nuanțăm lucrurile și asta în funcție de fiecare stat membru în parte, pentru că sistemele sunt foarte diferite de la un stat membru la altul și uneori cu aceleași cuvinte, dar care nu acoperă aceeași realitate. De aceea, cred eu, trebuie să fim atenți, să nu cumva să creăm vreo confuzie în ceea ce privește utilizarea anumitor sintagme. Spre exemplu, fond de pensii. Fond de pensii s-ar putea să fie legat de un pilon într-un stat și de un alt pilon în alt stat, nu? ați evocat aspectul deosebit de important și anume importanța celui de-al doilea pilon. Mobilitatea, regulile care se aplică în domeniu, regulile prudențiale. Cred eu că în acest sens aici avem anumite observații de făcut, pentru că n-ar trebui Există o confuzie între fondurile de pensii din al doilea pilon și, pe de o parte și pe de altă parte, niște instrumente mai speculative. Iată, sunt elemente asupra cărora vom reveni Uh, iar în ceea ce privește proiectul de aviz pe care dumneavoastră l-ați redactat, sunt foarte, foarte multe lucruri interesante. Spre exemplu, în momentul în care vă referiți la concluziile sau, mă rog, la angajamentul, compromisul pe care l-am avut, l-am obținut pe marginea cărții vers. Poate acolo câteva elemente nu sunt suficient de nuanțate, pentru că nu corespunde chiar mă rog, cu compromisul pe care l-am perceput eu atunci. Dar, în fine, în momentul în care uh, conceptul acesta de uh, pensie minimă garantată sau durată de uh, durata anilor, numărul de ani lucrați pentru ieșirea la pensie sau numărul sau rata de persoane în vârstă care încă se mai află pe piața muncii și așa mai departe. Iată o serie întreagă de elemente interesante asupra cărora cu siguranță vom reveni ulterior. Mulțumesc! Ehm, Monsieur de Becker. Domnul de Becker. Și după aceea Thomas Mann, care este raportor la Cartea Albă, Comisia Economică și Monetară. Vă rog, domnule De Becker. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc și raportorului pentru activitatea depusă. Sunt foarte bucuros că avem, în fine, posibilitatea de a discuta această Carte Albă aici în Comisie. Dacă ținem cont de anumiți factori care sunt în schimbare, populația mai vârstnică și alte schimbări în ceea ce privește bugetele statelor membre, cred că, de fapt, acum uh, trebuie să spunem că trebuie să ne ocupăm de acest dosar ca de unul cel mai urgent, de fapt, din această comisie. Responsabilitatea statelor membre este esențială atunci când e vorba de pensii, de exemplu, uh, în comentariile făcute de raportoare se regăsește acest lucru, mai ales uh, în ceea ce privește coordonarea la nivelul statelor membre. E important ca la nivel european să avem de asemenea o evaluare a situației despre cum sunt uh, construite sistemele de pensii în toate statele membre, iar după această evaluare, care funcționează bine, care nu funcționează bine, putem eventual să luăm decizii ulterioare. Și eventual să încercăm să creăm o bază europeană și eventual să garantăm anumite aspecte de mobilitate și solidaritate despre care am vorbit deja. Raportorul a menționat și un echilibru bun între timpul de lucru și perioada de pensionare, un lucru foarte important, dar sigur că în momentul de față vedem mai multe mm, scheme de lucru moderne, care poate nu sunt mm, bine reflectate în sistemul de pensii care a fost conceput acum câteva decenii. Un echilibru între viața privată și mm, viața profesională este necesar și trebuie să ținem cont de el. Trebuie subliniat că lucra, lucrătorii au nevoie de flexibilitate maximă și de felul în care vor să poată decide cum să poată să-și acumuleze punctele de pensie. Trebuie ca și în dreptul la pensie să se poată reflecta această flexibilitate și de aceea sunt pentru um, această corectitudine care ar trebui să fie introdusă în discuția aceasta. Sunt de acord și că trebuie să mai căutăm soluții pentru ca sistemele de pensii ar trebui să aibă minim trei piloni pentru ca să fie sustenabile. Este nevoie și de un fond de pensii privat, fie prin companii de asigurare sau prin alte mijloace care există deja în mai multe state membre, dar și uh, la nivel individual, colectiv, și cred că toate aceste elemente vor uh, putea să creeze în final un sistem sustenabil de pensii. Mai consider și cred și că este justificat să spun că există o schimbare în uh, regulamentul financiar. Am văzut că acest regulament financiar a fost uh, făcut, a fost uh, făcut mult mai strict, este mult mai strict acum și cred că trebuie să ne gândim și la consecințele pe care le va avea această măsură, să vedem care vor fi barierele posibile pe piață. Uh, de exemplu, Uh, o suprareglementare ar putea duce la, într-adevăr, la o sugrumare a pieței și nu este bine să se întâmple așa. Important pentru ca să rămână pensiile sustenabile este ca acest sector să funcționeze bine și pe viitor. Cred de asemenea că trebuie să fim mai atenți cu uh, conștientizarea și cu educația, pentru că um, Trebuie să fie cunoscute toate sistemele de pensii care vor fi în vigoare pe viitor. Este important să informăm corect și transparent cetățenii despre care sunt drepturile lor la pensii. Foarte multe state membre care au deja um, mai multe servicii de pensii în statele lor, pe fonduri de pensii sau societăți de asigurări sau unele state membre care au un astfel de sistem mai uh, complex, îi ajută pe cetățeni să înțeleagă cum va arăta pensia lor uh, în momentul în care vor ieși la pensie. După cum spuneam și înainte, sunt de acord cu majoritatea aspectelor uh, menționate de raportor. Cred că unele puncte mai necesită o clarificare ulterioară. Ați spus, de exemplu, că fondurile de pensii sunt o investiție sustenabilă și pe termen lung. Este valabil însă și pentru companiile de asigurări. În Belgia Belgia există foarte multe companii de asigurări. În al doilea pilon sunt 80-90% acoperite de uh, aceste companii de asigurări și pot oferi de asemenea un sistem sustenabil de pensii. Cred că trebuie să dezbatem și despre acest punct și să ținem cont de specificitatea statele membre. Am ținut uh, cont și de faptul că multe state vor acest uh, sistem pe mai, multe, mai mulți piloni în domeniul pensiilor. Obiectivul acesta este pe termen lung, însă realitatea economică de astăzi nu este neapărat reconciliabilă cu ceea ce avem în momentul de față. Nu se va putea folosi un sistem ca cel de acum, având în vedere dificultățile economice. Mai aveam alte chestiuni, dar fiind dat că mai avem ocazia să mai discutăm, o să uh, putem să discutăm atunci de acele probleme. Mă bucur de colaborarea fructoasă și mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, care cuvântul Thomas Manci. și după aceea mai am cinci oratori pe ordinea de zi. Mai vreau să dau cuvântul și comisiei. Deci, Și deci aș vrea să vă rog să vorbiți foarte pe scurt. Thomas Mann, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Am înțeles că trebuie să mă limitez și așa voi și face. Avem într-adevăr un raportor foarte bun într-un domeniu în care am mai avut ocazia să vor lucrăm cu acest raportor în domeniul reportabilității. Știi și tu că întotdeauna se poate face mai mult și eu cred că putem face mai mult, dar important este să putem adopta anumite principii împreună. Ai dreptate, trebuie să avem grijă ca finanțabilitatea pensiilor să fie în continuare valabilă și pe viitor de fapt, uh, foștii uh, deputații ai Parlamentului European au în momentul de față o conferință în curs și ei urmăresc cu atenție subiectele pe care le discutăm și au fost foarte bucuroși să vadă că tratăm această temă. Uh, într-adevăr, e nevoie de un sistem pe pensii pe mai multe pilonuri și cred că în multe state membre însă se pune la îndoială pilonul al treilea. Trebuie să încercăm, deci, în ciuda diferențelor care ne despart, să constatăm totuși că nu avem uh, să încercăm să nu obținem un sistem rigid în care nu putem să finanțăm, de exemplu, fondurile ocupaționale de pensii. Trebuie să știm că există aceste diferențe între statele membre. La noi, la ICON, s-a discutat despre solvabilitate, de exemplu, și, în final, uh, comisiile ECON și EMPL vor putea să mai uh, elaboreze anumite chestiuni care pot fi tratate în comun. În Germania se spune, de exemplu, că vrem, se vrea, se dorește o recompensare a fidelității față de o întreprindere. Dacă cineva a stat într-o întreprindere foarte mulți ani, trebuie să primească un bonus. Însă aceasta nu este o limitare a mobilității. Aveți dreptate să spuneți că mobilitatea nu trebuie să fie pedepsită. Însă trebuie să nu fie nicio frână în calea mobilității. Și uh, vreau să vă pun o întrebare, uh, vreau să-i pun o întrebare colegii noastre și anume dacă crezi că um, trebuie să devină obligatorie contribuția de pensie pe întreprindere ocupațională, adică crezi că așa este bine să fie o obligatorie. Avem uh, competențe comune în Comisia Econ și Comisia Empl, dar avem și competențe partajate și de aceea este important uh, să putem să colaborăm în toate aceste domenii. Dar, având în vedere dezbaterea, doamna președinte, uh, Tocmai vin de la Econ și mi-am prezentat uh, și acolo raportul și s-au discutat foarte multe teme care, de fapt, uh, ar fi putut fi și de domeniul dumneavoastră de competență. Bănuiesc că anumite amendamente care au fost făcute la ECON vor putea să intre până la urmă la Comisia competentă de, pe acel domeniu, pentru că cred că avem foarte multe lucruri în comun și aceste două rapoarte sunt, de fapt, rapoarte care merg mână în mână. Cam atâta, doamnă președinte, și am încercat, sper să fiu foarte succint, sper că sunteți mulțumită. Bien. Alors, merci. Mulțumesc. Iar acum trecem la ceilalți oratori care au cerut cuvântul, Ceaba Ori și Iuta Steinbrück. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În calitate de deputat, în nume propriu vreau să spun câte ceva, nu în calitate de coordonator. Aceasta este o discuție și o temă care ne preocupă de foarte mult timp și care cu siguranță ne va mai preocupa și pe viitor. Salut uh, acest raport și aș vrea să-i mulțumesc lui Ria. Este un raport esențial pentru că este foarte echilibrat și vorbește despre o temă importantă, actuală mai ales. Ține cont însă în același timp de multe chestiuni pe care le-am mai spus la această comisie. RIA vorbește de responsabilitatea fiecărui stat membre, membru și consideră că sistemele de pensii nu sunt uh, un produs financiar sau o întreprindere financiară sau uh, mai degrabă o grămadă de probleme financiare. Solidaritatea și sistemele de solidaritate trebuie să fie în responsabilitatea statelor membre. Este important să rămână așa. Raportarea vorbește și de mobilitate. Mi se pare bine că menționează mobilitatea. Cred că putem să ne gândim în ce măsură și cu ce mijloace putem să ajutăm mobilitatea. Însă, ce îmi lipsește mie în acest raport este următorul punct. În alt context, am vorbit foarte des despre faptul că după această criză nimic nu va mai fi ca înainte. Am mai spus-o de mai multe ori și în legătură cu structura ocupațională a societății sau durabilitatea contractelor um, și durata acestora. Nu văd însă nicio referire la această problemă în raport. Există o form, forme noi de ocupare, forme atipice de ocupare și contracte de tipuri noi în același timp și um, vor exista cu siguranță și alte tipuri noi de contracte. Și de aceea trebuie să le magazinăm și pe acestea în sistemul de pensii. Iată de ce cred eu că Trebuie să ținem cont de aspectele de care vă spuneam înainte și în raportul doamnei Omen Reuten. Există un punct la care sunt de altă părere. La al doilea pilon există situații foarte diferite. Există state membre în care întreprinderile mari domină economia și alte state în care mai degrabă IMM-urile sunt uh, elementul dominant. Situația diferă de la stat la stat, dar nu mai am timp, așa că vreau doar să vă spun că mi se pare important că RIA, că ne place sau nu, a spus că trebuie să lucrăm mai mult și mai mulți oameni trebuie să lucreze. Și ocuparea trebuie să fie foarte intensă de acum încolo. Mulțumesc. Iuta Steinbrück spune președinta. Mulțumesc. Vă rog un minut și jumătate, nu trei. Mulțumesc. Cred că trebuie, în ciuda intențiilor care sunt foarte pozitive, să avem grijă ca activitățile pe care le avem uh, pe plan european să nu aibă ca scop numai tăierea bugetului pe spinarea celor care după aceea au nevoie de pensii sau de îngrijiri uh, de alt tip. Este nevoie deci de solidaritate când e vorba de pensii, dar trebuie să nu uităm că există și sărăcia uh, vârstei a treia pe care trebuie să o combatem în toată Europa. Și dacă mă uit la propunerea comisiei, văd că există mai mult nevoia de mai multe îngrijiri și pensii uh, pentru persoanele în vârstă, însă cei care nu au loc de muncă, care nu sunt ocupați în niciun fel, normal că nu uh, au bani să-și financeze singur o pensie privată, de exemplu mi se pare important, chiar dacă nu e neapărat de competenția EMPL, să ținem cont și de specificitățile naționale, așa cum a spus-o și Thomas Mann de la Econ. La, în Germania, al doilea pilon, care se ocupă de pensiile ocupaționale, se ocupă, bineînțeles, mai ales de firmele mari, dar și de IMM-uri. Așa este în Germania. Este o chestiune de participare voluntară. Deci nu e un produs financiar, ci e vorba de pur și simplu o îngrijire pentru uh, momentul bătrâneții. E vorba de, deci de o pensie pensie, un sistem de pensii cam de 50 de milioane de euro și dacă cumva uh, acest sistem ar fi uh, eliminat, atunci s-ar distruge acest al doilea pilon. Trebuie să nu uităm că oamenii își uh, finanțează 50% din pensii din pensiile ocupaționale și că până la 50% din pensii, într-adevăr, sunt din această sursă. Deci aș vrea să vă rog să țineți cont de această specificitate. Pilonul nostru german în care pensiile ocupaționale sunt importante nu trebuie distrus. Să nu uităm de sărăcia în vârsta a treia și trebuie să știm că persoanele care au lucrat bine și au primit bani în timp ce lucrau trebuie să fie recompensate și după aceea. Mulțumesc! Aș dori mai întâi uh, să o întreb pe doamna raportor în ce măsură ceea ce a spus Parlamentul European în legătură cu Cartea Verde a fost reluat în această carte albă. Sunt anumite lucruri care se regăsesc aici sau nimic din punctele pe care le-am elaborat? Apoi, în legătură cu cercetătorii vom vedea ce uh, răspunde comisia, dar aceasta este o idee vehiculată de mult, având în vedere că sunt persoane foarte mobile, uh, deci a căror uh, mobilitate trebuie favorizată, vor avea dreptul la un al 27-lea regim. Nu este o idee nouă. O a treia observație. Eu am înțeles la începutul uh, mandatului meu uh, în această responsabilitate este că am moștenit din legislatura eh, precedentă un dosar numit Portabilitatea drepturilor la pensii și Comisia uh, a propus o carte verde care să cuprindă toate aceste lucruri. Acum suntem, ajungem la cartea albă și am impresie că această chestiune a portabilității a rămas unde era. Această chestiune a portabilității devine din nou actuală. Înțeleg ce spun colegii Thomas Mann și Iuta dar problema este uh, difer- diferența dintre modelele din statele membre. Înțelegem uh, de ce în Germania există aceste planuri de pensie locale, dar nu putem favoriza migrația de la periferie și astăzi, din cauza crizei, egalitatea pe piața muncii, egalitatea drepturilor devine o chestiune centrală cu acest uh, model economic, uh, cum că oamenii de la periferie ar uh, merge să lucreze în țările unde se creează încă valoare adăugată și s-ar întoarce la pensie în țările lor. Așa că problema portabilității este de actualitate și am impresia că nu este inclusă în realitate a ceea ce discutăm. Noi, ca legiuitori, trebuie să mm, fim oarecum în fază cu ce se întâmplă cu realitatea europeană. Doamna Iesloviec, care cuvântul și apoi doamna Cornelison. A plecat, doamna Cornelison. Sorry, I thought that was some... Am cer scuze, credeam că trebuia să vorbească altcineva înaintea mea. Uh, în legătură cu migranții, aș dori să îmi mulțumesc, doamne raportor, pentru un raport foarte echilibrat. Este o bază de lucru foarte bună. Subliniază că e nevoie de o reformă pe termen lung, iar statele membre deocamdată se concentrează pe politici de austeritate pe termen scurt, uh, care se opun obiectivului nostru. Eu aș dori să începem sprijinind riscul sărăciei la bătrânețe, pentru că acesta este o problemă, un pericol major, cu atât mai groaznic cu cât cei care ies la pensie nu mai au nicio posibilitate de a scăpa de sărăcie prin găsirea unui loc de muncă. Așa că mă bucur foarte mult că în aliniatul 3, doamna raportor consideră că pensiile din primul pilon trebuie să ofere un venit minim decent. Trebuie să subliniem acest lucru. Îmi pare rău că nu regăsesc aici pensiile pentru grupurile cele mai vulnerabile, cum ar fi femeile care au grijă de copii sau migranții care vin în Uniunea Europeană uh, la o vârstă mai avansată și nu primesc pensii din țara de origine pentru ani în care au lucrat în aceasta. Deci am putea să includem uh, ceva în legătură cu aceste aspecte. Aliniatul 14 este foarte bun. Cred că e important, într-adevăr, să subliniem solidaritatea, pentru că pensiile sunt concretizarea uh, solidarității și trebuie să continue să fie asta. Um, sunt de acord că pensiile din al doilea plinon, colective și obligatorii, trebuie favorizate. Aceste fonduri de pensii din al doilea pilon nu sunt doar pentru companiile mari, pot să fie și fonduri um, pentru transversale pentru mai multe sectoare. Vom avea o dezbatere foarte bună, dar trebuie și să educăm parlamentele naționale, guvernele statelor noastre, uh, nu doar uh, cel din țara mea, ci și altele, pentru că uh, dezbaterea are loc de ceva vreme deja și se încearcă să nu se menționeze cuvântul cupe. Um, se pare că statele membre nu reușesc uh, să um, recâștige teren, să revină în actualitate în legătură cu aceste subiecte. Mulțumesc! Doamna Cornelisen a vorbit prea mult și doamna Iezovietska s-a întors, așa că îi dau totuși două minute. Mulțumesc foarte mult! Aș dori să o felicit pe doamna raportor pentru acest proiect de raport excelent care, în care se analizează în mod foarte detaliat și foarte bine situația actuală și provocările cu care se confruntă statele membre în legătură cu sistemele de pensii. Cred că e bine așa trebuie să subliniem faptul că dacă vorbim despre pensii decente, trebuie să ne asigurăm că populația potențial activă va avea acces la piața muncii, să intre cât de repede pe piața muncii și să rămână pe piața muncii și să se pregătească pentru pensie va fi foarte dificil să finanțăm uh, pensiile din uh, de la bugetul uh, statului, având în vedere că 25% dintre cetățeni nu pot să înceapă o carieră pentru a contribui la viitoarea pensie. Mă bucur că sprijinim anumite inițiative pentru ocuparea persoanelor de peste 55 de ani. Este important să se îmbunătățească condițiile de muncă care să le permită să rămână cât de mult pe piața muncii. Consider de asemenea că doamna raportor are dreptate să sublinieze faptul că trebuie să fim foarte precauți când uh, e vorba de uh, programele voluntare de pensii și schimbările introduse în această directivă ar putea să ducă la o creștere a costurilor pentru aceștia, ceea ce ar descuraja companiile să mai ofere astfel uh, de uh, programe. De asemenea, trebuie să fim foarte precauți uh, când e vorba de portabilitate. Doamna președinte o întrerupe pe doamna Iazlovietska și cere să încheie rapid. directivele legate de drepturile la pensii sunt foarte importante pentru mobilitate. Trebuie să fim foarte atenți. Observații de ordin tehnic. Statele membre au sisteme de pensii diferite și aș dori să o invit pe doamna raportor să discute nu doar despre um, pensiile din primul, al doilea și al treilea pilon, ci să indice și ce tip de sisteme e vorba, sisteme private sau uh, finanțate din, um, de la bugetul statului. Situația e diferită în diferitele țări, nu mai este coerentă. Doamna Beres își cere scuze că nu dă decât trei minute comisiei. Știu, spune doamna președinte, că nu așa trebuie procedat, dar avem foarte puțin timp la dispoziție. Trei minute. Uh, thank you, madam. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc raportorului pentru modul generos în care a sprijinit multe dintre mesajele din Cartea Albă. Ne bucurăm că ne aflăm pe aceeași lungime de undă pe aceste chestiuni dificile și anume a lucra mai mult este soluția cheie pentru durabilitatea sistemelor de pensii pe viitor. Și um, a găsi locuri de muncă pentru tinerii lucrători, dar și pentru cei în vârstă, nu sunt lucruri uh, care uh, se opun, care se bat cap în cap. Este important să asigurăm cetățenilor posibilitatea de a contribui um, la programe um, complementare de pensii în mod sigur. Ținem cont de aspectele pe care le-ați menționat, revizuirea uh, uh, directivei pentru uh, sistemele ocupaționale, precum și Fondul European de Pensii pentru Cercetători notat ceea ce ați menționat, cunoaștem aceste probleme și uh, vom comunica în continuare pentru a um, discuta aceste lucruri. Uh, vă dau cuvântul, dar trebuie să răspundeți la întrebare. V-a întrebat doamna raportor de ce uh, de ce prevedeți o soartă deosebită pentru cercetători? Răspundeți! Nu e suficient să spuneți că vom coopera uh, pe viitor, sunteți aici ca să aduceți un răspuns concret. Dacă nu aveți nimic de spus, o lăsăm așa. Dacă avem o propunere a Comisiei pentru regim specific pentru cercetători, înseamnă că aveți o idee clară pentru asta, nu? Oh, well, at the moment, uh... Deocamdată această idee este într-o fază pilot, așa că nu. E vorba despre un uh, plan la nivel european. Există o mică coaliție de universități care are un uh, proiect pilot cu sprijinul Comisiei Europene. Acestea sunt singurele fonduri pentru cercetători. Unele universități sunt interesate de inițiativă și când vom uh, primi feedback în legătură cu această inițiativă vom merge mai departe. Așa că deocamdată suntem foarte departe de, la, de a avea un plan european de pensii pentru cercetători. Un răspuns un pic mai concret. Doamna raportor. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, pentru clarificarea acestui aspect. Eu nu cred că un fond pentru cercetători ar funcționa. De exemplu, dacă un cercetător din Germania sau Franța vrea să meargă în Grecia și salariul în Grecia este foarte diferit. Cum putem incorpora acest lucru în același fond? Eu cred că așa ce, aș, un astfel de plan aduce mai multe probleme decât soluții. Aș răspunde la anumite aspecte menționate de colegi. Solidaritatea, da, ea rămâne esențială, indiferent de sistem, dar nu doar între cetățeni, ci și între generații. Sărăcia și veniturile decente o problemă pe care o observ eu, uh, dacă sunt reduse bugetele în, Sp- în uh, Portugalia sau în Grecia, veniturile afectate în primul rând vor fi cele ale pensionarilor. Și tot vorbim despre adaptarea vieții ieșirii la pensie, la uh, speranța de viață. Ok, dar nu trebuie să uităm un lucru. Multe persoane de peste 55 de ani ar dori să lucreze, dar uh, sunt șomeri și nu-ți găsesc un loc de muncă. Guvernul uh, um, țărilor de jos uh, a abolit fondul de vitalitate, așa numitul fond de vitalitate. Uh, Acum, în legătură cu uh, programele de pensii alternative pe um, meserii, este inițiativele din sectorul privat trebuie încurajate, dar trebuie să facem mai mult pentru soluțiile colective, pentru că aici nu e vorba doar de solidaritatea între generații, ci și de implicarea partenerilor sociali. Iar domnul Bacher, care a vorbit despre asigurări, asigurări care au mult capital de investit, Trebuie să-i spun că asigurările sunt diferite de fondurile de pensii. Fondurile de pensii sunt gestionate cu implicarea partenerilor sociali. aia este că se gestionează um, economiile oamenilor, uh, economiile investite de oameni în aceste planuri. Uh, în schimb ce uh, asigurările au obiective comerciale. N-am nimic împotriva companiilor de asigurări, dar trebuie să mai vorbim despre asta. Pentru a răspunde la întrebarea dumneavoastră, care sunt principalele aspecte din raport? Atenție acordată noilor sisteme conștientizarea faptului că țin, se ține cont de Cartea Verde, portabilitate, mobilitate, aceste lucruri cred că trebuie abordate puțin diferit, pentru că nu e vorba doar de mobilitate și libera circulație între țări, dar și în cadrul unui stat membru. Dacă dorim mai multă mobilitate, dacă avem o perioadă de referință de 5 ani pentru un fond de pensii e prea mult, pentru că în acești 5 ani, practic, omul nu poate să-și schimbe mediul. Deci, capitalul plătit de angajator s-ar pierde. La articolul 13 am spus clar anumite lucruri în legătură cu femeile care de multe ori trăiesc sub pragul sărăciei pentru că au o pensie prea mică. Nu doresc să mă lungesc prea mult, vă mulțumesc foarte mult. Mă mir că Comisia Europeană nu a menționat un lucru. Noi știm ce se întâmplă în Consiliu în legătură cu portabilitatea uh, pensiilor, având în vedere incitarea la mobilitate, nu forțată, dar uh, o mobilitate uh, având în vedere criza, Dosarul portabilității este deschis din nou acum în Consiliu și pe baza tratatului de la Lisabona se reintroduce propunerea veche, pentru că Comisia nu a făcut o nouă propunere de text, deci lucrează pe textul vechi cu un nou temei juridic permis de tratatul de la Lisabona, care este tocmai scenariul pe care l-am cerut, l-am dorit în 2009. Bun. Acestea fiind spuse, amendamentele pot fi depuse până pe 8 ianuarie. Ă, amendamentele vor fi examinate pe 20-21 februarie, compromisurile vor fi discutate pe 20 martie și ă, votate a doua zi ă, și în plenară textul va fi votat în aprilie. Acum revenim în timp. Domnul Howitt ni s-a alăturat după ce a rezolvat probleme de transport, îi dau cuvântul. Doamna președinte mulțumește interpreților că au acordat 10 minute în plus, ceea ce permite comisiei să lucreze în mod riguros. Domnule Howitt, vă rog să prezentați foarte rapid toate amendamentele depuse la cele două rapoarte. Raportul pentru ca, pe, la care lucrați cu cooperat, în cooperare sporită pentru aviz cu Comisia Jurii și al doilea în care sunt, aveți uh, responsabilitatea, comisia competentă pe fond fiind a noastră. E vorba de responsabilitatea socială și de mediu a întreprinderilor. Aveți cuvântul. Thank you very much, um, President. My apologies deeply again that the Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi pare rău că am întârziat, am fost blocat în channel, în tunelul dintre Marea Britanie și Franța din cauza unei probleme de electricitate. Mi se pare important să vorbim de acest uh, raport în ceea ce privește standardele, pentru că este extrem de actual. Aș vrea spune de asemenea că, așa cum a spus și domnul Mann, din păcate, amendamentele dumneavoastră nu erau decât în germană, deci n-am putut să le, com- să le citesc și să vi le comentez. Din uh, discuțiile dinainte, însă, înțeleg care este părerea dumneavoastră și sper să putem uh, să ne găsim un punct uh, comun. Am citit amendamentele în spaniolă, Va trebui însă să mai lucrăm săptămânile viitoare pe aceste amendamente. Rămân însă plin de încredere că vom ajunge la un consens în această comisie și știu că v-ați implicat foarte mult, știu că ați făcut eforturi foarte mari și chiar vreau să lucrăm împreună uh, pe viitor pentru ca să ne asigurăm că există acest uh, consens. Din moment ce există o limită de cuvinte la înaintarea amendamentelor, vreau să vă spun doar că le-am uh, menționat în, amenda, în justificarea, de, în expunerea de motive și am explicat și în fața comisiei mai multe din aceste amendamente. Am vorbit și de principiile directoare ale ONU pe privirea, uh, cu privire la, dreptul, la drepturile în general Uh, la drepturile omului și la ceea ce reprezintă aceasta pentru subiectul pe care îl discutăm. Încerc uh, să mai văd ce se întâmplă cu liniile directoare OECD și cred că vreau, voi obține o variantă 100% corectă. Sper să putem să tratăm această problemă. Mai multe amendamente se referă la, la revenirea din criză, la o revenire durabilă, care nu se poate face fără un mediu antreprenorial corect. Au fost, am citit și uh, liniile directoare ale comisiei cu privire la um, întreprinderile mici pe care l-a publicat în săptămâna aceasta. Cred că trebuie să-l susținem. Eu personal am introdus mai multe amendamente specifice în legătură cu sectorul ITC și cu privire la siguranța privată. Au mai fost mai multe amendamente din partea mea și a lui Steven Hughes cu privire la condițiile de șomaj, sper să stabilim anumite obiective în, cadr, în cadrul acordurilor pe care le avem la nivel european, mai multă creare de capacitate, programe în țări terțe și uh, garantarea unei munci decente. Vor avea ocazia colegii mei să comenteze aceste amendamente și să găsim eventual compromisuri. Eu uh, aș cere ca Uniunea Europeană să se implice în uh, guvernanța la nivel european pe această temă și Sper ca și Comisia să dea un exemplu pozitiv și să încurajeze personalul său să facă voluntariat, de exemplu, și să se ocupe de raportare și să introducă acesta în raportul global. În ceea ce privește deputații care au luat cuvântul uh, și amendamentele lor, domnul Bulon a făcut un amendament uh, cu privire la indicatorii sociali, vreau să discut cu el uh, problema acestor indicatori. Eu sunt destul uh, de reticent față de un nou cod al muncii european, dar putem să discutăm într-adevăr. Doamna Papadopoulou a mai introdus amendamente cerând o dimensiune specifică pentru Europa de Sus. Domnul de Becker, domnul Papakis și alții care au vorbit despre uh, întreprinderile mici și domnul Tacula a vorbit despre calificare și training. Într-adevăr, îmi voi înainta și eu amendamentele. Înțeleg că acestea sunt uh, importante și cele din, partea din partea FEM pe domeniul uh, egalității de gen. Voi face referire la toate acestea și voi reuși să le integrez, cred eu, în uh, raport. În ceea ce privește nevoia de compromis, colegul meu a spus că speră să ne punem de acord, dar el vorbea din partea comunității comunității antreprenoriale, spunând că s-a fă, a existat un pact al angajatorilor pe care putem să-l adoptăm și noi, este parte și a Convenției ONU și cred că mai multe țări vor putea să-l accepte. Sper să putem să ne întâlnim și să găsim un compromis pe acest subiect, pentru că este evident că suntem într-o poziție dificilă, mult mai dificilă ca acum 5 ani. Dacă vă uitați la amendamentul meu 20 despre abordarea echitabilă, echilibrată și diferențiată, îmi cer scuze față de doamna Perez, care cred că merge prea departe cu amendamentele sale. Eu cred că putem găsi uh, un compromis Vă rog să încheiați, spune președinta. Da, sigur, 20 de secunde vă rog vreau să mai spun ceva și anume transparența financiară. Doamna, domnul de Becker, Christiansen și alții au vorbit despre acest subiect foarte interesant. Avem nevoie de un aviz, dar vreau să rog pe doamna Zayer să se uite din nou la amendamentul său, domnul Zayer, pentru că cred că este important să ținem cont de avizele altor comisii. Îi dau cuvântul domnului Boulon și după aia domnului Man. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să mulțumesc domnului Howitt pentru acest raport excelent, uh, atât cel pentru Comisia Jurii, cât și raportul nostru pe fond. E un specialist pe domeniu. În ceea ce privește avizul jurii, vreau să insist asupra faptului că întreprinderile, indiferent de dimensiuni, trebuie să fie implicate. Uh, am auzit cu tot o altă versiune în Comisia DV, care și-ar fi dorit o, un sistem obligatoriu și uh, ar trebui ca aceste lucruri să fie uh, incluse în programa de studiu în universități. Și iată, acestea sunt trei modeste amendamente. În ceea ce privește propriul nostru proiect de raport de inițiativă, cred că trebuie să adoptăm RSA, RSE pentru IMM-uri, dacă vrem ca aceasta să fie răspândită în întreaga Europa. Și avem nevoie și de organisme specializate, mai numeroase, care să poată să definească grilele acelea de evaluare a răspunderii sociale, pentru că acest lucru deocamdată nu există. Nu știm care sunt eforturile care sunt făcute din punct de vedere ale mediului. Trebuie ca acestea să fie măsurabile și măsurate. Și e nevoie, prin introducerea unui uh, nou, uh, unei noi mărci, să acordăm acestor întreprinderi un astfel, o astfel de uh, certificare în ceea ce privește practicile lor pentru a atrage IMM-urile, pentru că acestea să se implice, e nevoie de o certificare printr-o astfel de marcă, o marcă care să fie recunoscută de investitori, de cetățeni, lucru care le va permite să aibă un profit, un profit în materie de imagine de marcă, dar și un profit concret. Și suntem la dispoziția dumneavoastră și sper că domnul Howitt va ține seama de aceste observații pentru a putea apăra această idee de marcă cu caracter social. Eu sunt raportor din umbră pentru grupul nostru și cu siguranță vom ajunge la un compromis. Rămân la dispoziția dumneavoastră. <clears throat> Mulțumesc, doamnă președinte. Să știți știți că eu cred că poate fi garantat voluntariatul. Spui tot timpul că întreprinderile fac prea puțin și că trebuie obligate. Eu am încercat prin amendamente să arăt că trebuie să se facă o, disten, o diferență în uh, această directivă. Pentru că, de exemplu, catastrofele care s-au întâmplat în Bangladesh în domeniul textilului sau uh, în, Bang- în uh, Pakistan, în Bangladesh, în cer scuze, uh, există condiții îngrozitoare de muncă. Nimeni nu mai poate să facă nimic și aceasta nu ține de cifre și de obligații. Trebuie să facem însă o diferență între întreprinderile mici și ceea ce se întâmplă bine la acestea, dacă, de exemplu, există voluntariat. Eu cred că dacă reușim să separăm aceste două cazuri, e bine. Orice altceva trebuie însă condamnat. Dacă oamenii sunt exploatați uh, și continuă pentru că să poată supraviețui, sigur că este altceva. Deci eu încerc să creez această diferențiere încât să putem spune trebuie o poziție foarte clară pentru uh, autoobligarea și pentru responsabilitatea preluată, dar responsabilitatea CSR trebuie să fie în continuare uh, garantată și cred că putem găsi un punct comun. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc tuturor colegilor că au fost atât de eficienți Stimate domnule raportor, mai vreți să interveniți? Very happy to work. Um, va fi o plăcere pentru mine să ajungem la un compromis cu colegul meu. Vom discuta cu colegii pentru a ajunge la un compromis. Dans ces conditions... Foarte bine. Atunci, acestea fiind spuse, vom vota cele două rapoarte pe 14 ianuarie și vom putea discuta cu Comisia Jurii pe baza acordurilor la care vom ajunge. Doamna președinte, mulțumește mult interpreților și urează tuturor o după masă plăcută. Ne revedem pe 18 decembrie la Bruxelles uh, și vă invit să veniți cât mai numeroși.